Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, după acest videoclip foarte drăguț, am onoarea și plăcerea de, va, de a vă ura bun venit aici la Parlamentul European în numele președintelui Tajani care ne va adresa un discurs mai târziu. Sunt foarte mândră să deschid această primă conferință cu privire la oceane în hemiciclul Parlamentului European, ea fiind organizată cu, uh, împreună cu Comisia. Avem interpretare în 23 de limbi, așa că dacă doriți să alegeți o altă limbă, puteți să faceți asta. Și mi s-a spus să atrag atenția că avem un uh, echilibru de gen aici, în uh, acest, la acest podium, cum adesea avem la Parlament. Conferința este organizată de președintele Tajani alături de Comisia ENVI, Comisia pentru Pescuit și Comisia ITRE, în cooperare cu Comisia Europeană, mai ales a Digi Mare. Așadar, urez bun venit comisarului Carmenu Vela și Carlos Moedas, care se ocupă cu, care s-au ocupat și ei cu organizarea acestei conferințe. În același timp, Mă bucur să mă aflu alături de reprezentanții ai tinerii, tinerei generații. Doi dintre ei sunt aici la prezidiu și sunt foarte mulți de asemenea și în sală. În același timp, doresc să le urez bun venit elevilor și profesorilor de la Școala Europeană din Bruxelles. Ridicați mâna! Da, uite, sunt destul de mulți. Bun venit tinerei generații! Asta arată că oceanele și clima sunt preocupări centrale ale tinerilor și cred că e foarte bine. Doamnelor și domnilor, politica maritimă are multe aspecte, e aproape imposibil să vorbim despre ele la un singur eveniment de o jumătate de zi, dar ne vom strădui. Avem uh, vorbitori foarte variați și asta arată uh, care sunt multiplele aspecte. Uh, cercetare, economie, implicarea cetățenilor. Avem trei uh, grupuri de discuții. În primul rând, uh, guvernanța globală pentru viitor. Nu voiam să atrag atenția asupra cuiva în mod uh, special, dar îi urez bun venit doamnei Maria Damanaki. Te-am văzut. Ea a fost răspunzătoare pentru uh, reforma politicii de pescuit. În al doilea grup de discuții vom vorbi despre oceane și mări sănătoase și curate, vom discuta despre cercetare, poluare și schimbările climatice. La ultimul grup de discuție vom discuta despre o economie albastră durabilă, cu vorbitori din acest sector, dar și din alte sectoare, de exemplu producția de alge și energie oceanică. Fiecare uh, grup de discuții va fi moderat de președintele sau vicepreședintele comisiei relevante. Dragi prieteni, nu avem timp de pauză, dacă, dar, dar dacă vă găsiți câteva minute, după eveniment puteți să vă bucurați de uh, expozițiile pe care le avem. Veți vedea exemple fantastice uh, legate de programul Copernicus sau uh, sau responsible cu C la mijloc. Cred că așa se pronunță. De asemenea, am uh, avut discuții grozave cu tinerii profesioniști uh, din aceste proiecte, Marina și Responsible, și uh, ei spuneau că aceste lucruri trebuie să fie discutate în stradă, acum nu suntem în stradă, suntem în plen. Anii trecuți au fost ani de cotitură pentru oceane și mări, au um, Uh, acestea urcat pe lista priorităților, nu doar din cauza uh, politicilor, nu doar din cauza poluării cu plastic. Am avut um, conferința ONU sau am avut operațiuni uh, precum Surf Rider de curățare a plajelor. Există inițiative peste tot în lume, nu chiar aproape peste tot, dar cred că suntem pe calea cea bună. După părerea mea, ar fi cel mai bine să creăm la Parlament o comisie numită Mare, asta este visul meu, în care să discutăm toate aspectele legate de oceane și mări și cred că aceste conferințe, cum e cea de azi, sunt un pas înspre această direcție. Uh, câțiva dintre colegi și cu mine am uh, fondat o platformă pentru chestiuni maritime uh, în care să fie implicate toate domeniile, industria, uh, știința, politica și ONG-urile, așa cum sunt și astăzi. Domnilor și domnilor, de ce este așa de importantă politica pentru oceane? Da, trăim pe o planetă albastră, 70% din planeta noastră este apă. Oceanele sunt cruciale pentru clima noastră, pot să producă oxigen captând uh, dioxidul de car- carbon. Jumătate din aerul pe care îl respirăm provine din oceane și uh, ele contează pentru viitorul nostru. Populația este în creștere, avem nevoie de mai multă mâncare, de energie, de materii prime, avem nevoie pentru aceste lucruri de transportul maritim. Dar oceanele noastre sunt amenințate și au nevoie de ajutor. Avem nevoie pentru viitorul nostru de oceane sănătoase. E foarte important acest lucru pentru noi, europenii. Europa este un continent maritim. Uh, linia noastră de coastă este uh, de 5 ori mai mare decât cea a Statelor Unite și uh, doar 25% din statele noastre nu au ieșire la mare. Suntem lideri în domenii precum expedițiile verzi sau energie eoliană offshore. De asemenea, suntem lideri în cercetarea Uh, marină. Uh, în acest sens îl, îl uh, îi urez bun venit profesorului Herzig, care ni se va adresa mai târziu. Dar nu avem nevoie doar de mai multă cercetare. Avem nevoie de mai multă cercetare, pentru că știm mai multe despre lună decât despre oceane. Avem nevoie de mai multe date, avem nevoie de acces la datele uh, rezultate în urma cercetării. De asemenea, trebuie să conectăm știința cu oamenii. Avem nevoie ca oamenii să aibă cunoștințe despre ocean. În Parlamentul European am demarat un uh, proiect pilot cu privire la aceste cunoștințe și a fost lansat un apel acum câteva zile pentru acest proiect de către Digi Mare, comisarul Vela sigur știe. Foarte important este că UNESCO pregătește deceniul uh, științelor oceanice. De asemenea, Vladimir ne va spune câteva cuvinte despre acest lucru. Politica maritimă europeană are o tradiție îndelungată la Parlament și la Comisie. Am discutat despre politicile integrate maritime, uh, planificarea maritimă, guvernanța oceanelor și recent am uh, Uh, am avut voturile cu privire la facilitățile de preluare în port sau uh, directiva cu privire la uh, produsele din, produsele din plastic de unică folosință. Comisia și Consiliul au făcut o treabă foarte bună insistând pe această agendă maritimă și întotdeauna au avut sprijinul Parlamentului European. Acum avem nevoie doar de o bună executare în statele membre. Sună ușor, dar nu e întotdeauna, știm asta. Avem nevoie de tineri care sunt pregătiți să aleagă cariere în domeniul economiei albaste. Um, colega noastră aici prezentă are niște inițiative foarte, foarte bune. De asemenea, am avut și protestele pentru uh, climă. Uh, acestea sunt exemple de, um, de inițiative, de asemenea există și tineri uh, inovatori uh, și acestea toate sunt foarte promițătoare. Suntem lideri în cercetare și inovare și trebuie să profităm, să exploatăm acest punct forte pentru a avea o economie sustenabilă. Știm că avem, eh, sunt convinsă că avem nevoie de uh, această dimensiune oceanică în uh, Horizon Europe, în programul Horizon Europe. Dragi prieteni, organizăm eveniment acum în, aproape în pragul alegerilor europarlamentare. Dar oceanele nu au alegători, ele nu sunt o circumscripție electorală, dar sunt foarte importante pentru noi. O persoană care știe foarte multe despre asta, cred că va fi de acord cu mine. Ați fost gazda conferinței pentru oceane din 2017 din Malta. Este vorba despre domnul comisar Carmen Uvela, căruia îi dau cuvântul. Thank you. Honorable members of the European... Stimați membri ai Parlamentului European, dragă Ghezine, dragi colegi, domnule comisar, doamnă fost comisar Maria Damanache, domnule secretar, domnul secretar de stat, domnilor și domnilor, mai întâi uh, vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi astăzi pentru a discuta viitorul planetei noastre. Ca mulți europeni am uh, crescut uh, lângă mare și unele dintre cele mai dragi amintiri ale mele se referă la verile petrecute în copilărie pe plajă amintiri foarte frumoase și cu cât trece mai mult timpul, cu atât uh, aceste amintiri îmi sunt mai dragi. Dar, din nefericire, nu același lucru se poate spune despre oceane. De-a lungul anilor am văzut creșterea presiunii asupra sistemelor, ecosistemelor locale și resurselor locale. Am uh, ascultat uh, prieteni de mei pescari care se plângeau că sunt din ce ce mai puțin pești de prins am văzut cum decenii de schimbări climatice, supraexploatare, suprapescuire și poluare încep să-și spună cuvântul și tot ce se întâmplă astăzi ne face să realizăm că verdele și albastru trebuie să meargă mână-mână. De când am uh, preluat uh, funcția acum aproape 5 ani, am făcut eforturi ca să transmit acest mesaj, ca să construim o coaliție uh, uh pentru oceane sănătoase și productive atât uh, acasă cât și în uh, străinătate. O coaliție de lideri de afaceri, activiști, cetățeni, tineri preocupați de viitorul lor, care într-o zi vor moșteni această planetă albastră de la noi. Așadar, mă bucur uh, să văd că sala este atât de plină astăzi, pentru că asta arată că crește nivelul de conștientizare în legătură cu importanța oceanelor pentru economia noastră, pentru climă, dar mai mult decât orice, pentru propria noastră supraviețuire și sunt mândru de ce a realizat Uniunea Europeană în ultimii 5 ani. Mai întâi, regulile care restrâng utilizarea plasticului de unică folosință și țintele obligatorii de recicl- reciclare fac Uniunea Europeană un lider global în lupta cu gunoiul uh, maritim. În al doilea rând, am desemnat mai mult de 10% din zonele de coastă și marine drept zone protejate. 2 ani, cu 2 ani înainte de termenul internațional limită din 2020. Asta contribuie și la realizarea unui statut de mediu bun uh, pentru oceanele noastre, conform uh, strategiei, uh, directivei cadru privind strategia unică în domeniul marin. În al treilea rând, eforturile noastre pentru pescuit sustenabil dau rezultate. În multe părți ale Uniunii Europene, Exploatațiile pe, uh, sunt uh, în uh, formă foarte bună. Stocurile de uh, pește care sunt pescuiți la nivel sustenabil s-au dublat până la 59 față de 27 câte erau atunci când actuala comisie și-a început mandatul și uh, la numai 5 acum 10 ani. În al patrulea rând, uh, am pus sectoarele emergente ale economiei sustenabile albastre pe hartă. Economia oceanelor uh, este un exemplu bun. Ea a primit uh, finanțare substanțială pentru cercetare și testare. Acest sector nou evoluează rapid către faza precomercială. Alte uh, companii inovatoare în domeniul maritim vor beneficia de platforma uh, Blue Invest pe care dorim să o lansăm în acest an. În fine, în ultimii doi ani am investit peste 500 de milioane de euro în cercetarea marină. De exemplu, ne uităm la problema microplasticurilor și uh, pericole potențiale nu doar pentru uh, fauna marină, ci și pentru sănătatea umană. Și știu că uh, Carlos, colegul meu, va spune mai multe despre acest subiect imediat. Și nu ne-am limitat ambițiile la Europa, pentru că până la urmă oceanele sunt o responsabilitate globală și împărtășită. Mă bucur să anunț că tocmai am publicat primul raport de progres privind acțiunile Uniunii Europene pentru a îmbunătăți guvernanța internațională a oceanelor. Acest raport ține seama de realizările noastre de la adoptarea agendei noastre pentru o guvernanță mai bună și mai integrată a oceanelor în noiembrie 2016. O agendă cu 50 de acțiuni care au reinvigorat cooperarea internațională, o agendă care a cimentat reputația globală a Uniunii Europene de partener pe care te poți baza. O agendă care ne face pe noi, europenii, provideri de ajutor, furnizori de top de ajutor și uh, pentru dezvoltare și pentru creștere economică sustenabilă. De exemplu, am uh, stabilit 200 de milioane de euro pentru susținerea Uh, zonelor marine protejate, pentru curățarea transportului maritim, pentru upgradarea infrastructurii portoare și a securității maritime în țări partenere. Am ajutat uh, mari puteri uh, în domeniul pescuitului să-și reformeze sistemele de control pentru a lupta mai bine cu pescuitul ilegal și mai eficient prin sistemul cu cartonașe roșii și galbene unic al Uniunii Europene. Am negociat parteneriate oceanice mai bune cu jucători cheie, cum ar fi China sau Canada. Am încheiat un nou acord privind pescuitul arctic pentru a preveni uh, pescuitul uh, nereglementat comercial uh, în Oceanul Arctic Central și susținem economiile albastre nu doar ale Uniunii Europene, ci și în state costale, inclusiv prin principiile de finanțare a economiei albastre, o inițiativă majoră de promovare a finanțării sustenabile a economiei albastre, economiei oceanelor. Uh, doamnelor și domnilor, uh, în, apa, în apropierea alegerilor pentru Parlamentul European, sunt uh, din ce în ce mai convins că trebuie să spunem cetățenilor ce face Uniunea Europeană pentru ei, pentru comunităților, pentru familiilor, pentru viitorul lor. Și oceanul este un bun loc unde să începem pentru că, așa cum îi place să, domnului Juncker să spună, trebuie să gândim uh, la nivel mare pe lucruri mari și ce poate fi mai mare decât oceanul. Deci să transmitem acest mesaj despre ce face Uniunea Europeană ca să ajute uh, zonele de coastă și uh, zonele de pescuit atât la noi cât și în străinătate. Pentru planeta noastră albastră, pentru viitorul nostru albastru, mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Carmenu. Now, Mulțumim mult, Carmenu. Ești și gazdă și vorbitor. Acum dau cuvântul Consiliului. Am spus că avem trei instituții prezente, Parlamentul, Comisia și Consiliul, cele trei instituții europene. Consili... la Consiliu, România se află acum la președinție, așa că avem pe Adriana Petcu alături de noi, secretar de stat în Ministerul pentru Silvicultură și Ape din România. Cred că veți avea nevoie de căști majoritatea dintre dumneavoastră pentru că Adriana va vorbi românește. Aveți cuvântul. It's good. Yes. Thank you, Jessie. Domnilor comisari, stimați deputați europeni, stimați delegați, doamnelor și domnilor, just work în primul rând doresc să mulțumesc parlamentului european și comisiei europene pentru organizarea acestei conferințe deosebit de importante în contextul eforturilor pe care uniunea europeană le face pentru salvarea mediului marin al mărilor și oceanelor astfel încât acestea să poată asigura o dezvoltare durabilă a activităților care depind de acestea românia consideră că oceanele mările și zonele costiere formează o componentă esențială a ecosistemului global. reprezentând viitoarea frontieră oceanele furnizează spațiu resurse energie și hrană pentru umanitate. din acest motiv oceanele și mările pot contribui la eradicarea sărăciei prin oferirea de noi locuri de muncă durabile totodată acestea reprezintă principalul element de reglare a climei la nivel global. în vederea creării unui viitor mai bun este necesar să avem o mai bună înțelegere a conceptului de ocean durabil dar până a avea o înțelegere completă a acestui concept este obligația noastră să oprim degradarea oceanelor și mărilor făcând din protecția mediului marin o prioritate cheie a politicilor noastre românia acordă o importanță majoră acțiunilor de protecție a mediului marin. pentru noi marea neagră reprezintă atât o zonă cu resurse naturale cât și un ecosistem cu o valoare deosebită. fiind o mare care are legătură limitată cu oceanul planetar este supusă presiunilor antropice care vin dintr un bazin în care trăiesc peste o sută douăzeci de milioane de oameni la nivel național ne concentrăm eforturile în ceea ce privește reducerea poluării din surse terestre și din mare dar și pe promovarea pescuitului durabil. scopul acestor acțiuni este redresarea și conservarea ecosistemului marin în vederea asigurării dezvoltării durabile a zonelor marine și costiere dar indiferent câte eforturi am depune noi la nivel național protecția acestei mări nu se poate face fără o abordare regională bazată pe colaborarea în cadrul convenției pentru protecția mării negre împotriva poluării fapt pentru care dorim ca uniunea europeană să devină parte la această convenție. aș dori să subliniez că deșeurile marine reprezintă una din presiunile majore cu care ne confruntăm în relație cu acțiunile de protejare a mediului marin în acest sens plasticul și microplasticul reprezintă una din principalele amenințări pentru mediul marin cauzată de proasta gestionare a deșeurilor pe mări și pe uscat. trebuie recunoscut faptul că problema deșeurilor marine este una complexă atât din cauza caracterului său transfrontier cât și din cauza caracteristicilor diferite ale regiunilor marine rezolvarea acestei probleme implică coordonarea eforturilor la nivel național regional și internațional. din acest motiv convențiile regionale privind mările au un rol important în coordonarea implementării strategiilor marine în oceane și mări. în cadrul convenției pentru protecția mării negre împotriva poluării a fost realizată o astfel de strategie care se referă la combaterea deșeurilor marine iar cele șase țări riverane fac eforturi să implementeze această strategie. mai mult creșterea reciclării plasticelor este esențială pentru tranziția la o economie circulară. stabilirea schemelor separate de colectare și certificare pentru operatorii responsabili cu colectarea și sortarea este importantă pentru reciclarea materialelor din plastic astfel materialele plastice nu vor mai fi depozitate sau incinerate dar vor fi reciclate. reducerea refolosirea și reciclarea trebuie să devină elemente cheie ale politicilor pentru protecția mediului marin. trebuie să ne concentrăm eforturile asupra prevenirii generării deșeurilor și managementului acestora și în acest scop susținem dezvoltarea de parteneriate totodată trebuie să avem în vedere producția și consumul durabil la nivel național. având în vedere importanța poluării cu plastic și microplastic și impactul acesteia asupra mediului marin această problemă se va regăsi și pe agenda consiliului informal de mediu care va avea loc în douăzeci douăzeci și unu mai la bucurești pe de altă parte la nivel național și regional este necesar să planificăm și să gestionăm diferitele activități economice care au un loc în zonele costiere precum și creșterea informării conștientizării și participării publicului. în același timp trebuie să avem în vedere efectele schimbărilor climatice care conduc la creșterea nivelului mărilor și oceanelor și la amplificarea fenomenelor extreme care afectează semnificativ zonele costiere. în acest context românia a dezvoltat un master plan pentru protecția și reabilitarea zonei costiere a mării negre. măsurile propuse au ca obiective stoparea eroziunii costiere protejarea bunurilor și siguranța locuințelor în zona costieră. acestea se află în prezent în curs de implementare de asemenea românia în calitate de cea mai mare țară din bazinul dunării și prin poziția sa geografică contribuie la dezvoltarea și actualizarea planului de management bazinal al fluviului dunărea care are drept scop atingerea stării bune a apelor inclusiv a apelor costiere. reducerea poluării cu nutrienți a fost identificată ca unul din elementele principale ale managementului apelor în bazinul dunării și are ca obiectiv reducerea fenomenului de eutrofizare în marea neagră. totodată românia este profund angajată să susțină cooperarea regională și să contribuie la eforturile făcute în uniunea europeană pentru atingerea stării ecologice bune a mediului marin al mării negre în concordanță cu prevederile directivei cadru strategia uniunii europene pentru mediul marin considerăm că o abordare integrată a tuturor politicilor de utilizare a mărilor și oceanelor trebuie să țină seama de ecosistemul marin. o asemenea abordare este instrumentul cheie pentru asigurarea durabilității politicilor economice și sociale pentru a susține adaptarea la efectele schimbărilor climatice și pentru protecția biodiversității marine. vreau să închei prin a mi exprima cu tărie convingerea că această conferință va permite realizarea unui progres semnificativ în vederea atingerii obiectivelor de utilizare durabilă a oceanelor mărilor și resurselor marine. vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, Adriana. Cred că ceea ce ne-ați spus despre România pare promițător. Felicitări! Dacă veți face tot ce ați anunțat, va fi foarte bine și pentru oceane și pentru Marea Neagră. Bine, următorul vorbitor e domnul Carlos Moedas, comisarul Carlos Moedas, care se ocupă de cercetare, știință și inovare. Și Carmen Uvela ne vorbea deja de 500 de milioane de euro în proiecte de cercetare. Cred că sunteți de acord cu mine că am avea nevoie de mai mulți bani decât 500 de milioane, dar aveți cuvântul, vă rog. Doamnă președinte, stimați prieteni, doamnă secretar de stat, stimată Carmenu, stimată Maria Damanachi, fost coleg care se află în sală, văd exact și acum unde stăteai în sală, așa că simt oceanele de fiecare dată când stau acolo în, pe scaunul meu în birou. Mă uitam în public, mă uitam la tinerii din spatele sălii Cred că generația voastră, generația tânără, e foarte norocoasă. Sunteți o generație care va vedea lucruri minunate în știință, în tehnologie, veți vedea boli vindecate, boli pentru care încă nu avem un leac, veți putea să vedeți cum uh, se va schimba lumea prin intermediul calculatoarelor, însă veți avea de-a face și cu provocări foarte mari. Provocarea despre care discutăm noi astăzi aici e una dintre cele mai mari provocări care vă așteaptă. Așa că eu m-am gândit să vă vorbesc și să vă spun că după 5 ani în care am fost comisar, am mers prin Europa, m-am întâlnit cu președinți, prim-ministri, ministri, cu tot soiul de oameni importanți. Dacă mă gândesc la acești 5 ani, oamenii pe care mi-i amintesc nu sunt acești oameni, ci sunt oameni ca voi. Una dintre persoanele care mi-a servit ca sursă de inspirație e o persoană foarte tânără, un tânăr numit Boyan Slat. Boyan Slat e din țările de jos, e un olandez, când avea 16 ani, închipuiți-vă, la 16 ani, acesta a mers într-o călătorie pe coastele Mediteranei. Acolo a văzut foarte mult plastic și și-a spus, sunt îngrozit, trebuie să fac ceva. Și iată care e diferența între generația voastră și generația mea. Generația voastră face. Generația voastră simte că are un rol, un rol ca generație și rolul nu e doar să meargă la universitate și să obțină un loc de muncă, ci să schimbe lucrurile. Povestea lui Bojan Slatvici e povestea generației voastre. Un tânăr de 16 ani care merge acolo, vede ce se întâmplă și spune trebuie să curăț oceanele. Apoi vin oamenii, îi spun există atâtea tehnologii pentru a curăța oceanele. Dar Borislav spune, da, acea tehnologie tehnologie e pentru a colecta tot acest plastic și al tata după aceea. Noi trebuie să ne gândim la altceva. El atunci inventează o nouă tehnologie care utilizează curenții marini astfel încât să facă ceva ce mulți ingineri și oameni importanți discutau, însă ei se axau doar pe detalii. Boian vine cu o idee complet diferită. Dacă el va avea succes și, bineînțeles, există un grad de scepticism. Va reuși o tehnică bună aceasta sau nu? Sunt două lucruri care consider eu că sunt într-adevăr foarte importante. În primul rând, el are această misiune să abordeze această problemă. Faptul că e misiunea lui aceasta acum a făcut ca toată lumea să vorbească despre ceea ce face. Dacă e să ne uităm în trecut, acum 15 ani, dacă ne gândim la schimbările climatice, ne dăm seama că intervine aici axa temporală. Astăzi analizăm plasticul, plasticul în oceane. Probabil că ne aflăm cam unde ne aflam acum 15-20 de ani. Gândiți-vă doar, sunt 8 milioane de tone de plastic care ajung anual în oceane. Însă părinții mei, Părinții mei vin dintr-o vreme când nu exista deloc plastic. O generație de oameni care astăzi încă sunt în viață și nu își amintesc plasticul. Și iată că noi acum avem aceste 8 milioane de tone de plastic care ajung anual în oceane. E ca și cum toată lumea ar merge în zona costieră, uh, în lume s-ar ține de mână și ar arunca cinci cărucioare de supermarket pline cu plastic în fiecare an în oceane. Boenslad cred că a fost cel care a reușit într-adevăr să-i facă pe oameni să conștientizeze această problemă și e ceva important pentru generația voastră. Vorbeam cu copiii mei, am venit aici, discutau despre cum putem să îi protejăm pe oameni în ceea ce privește datele personale. Copiii mei n-au fost niciodată atenți la așa ceva. Vorbeam de protecția datelor, da, odată au venit acasă și au spus, tată, tată, e cineva pe YouTube care ne spune că Uniunea Europeană va opri internetul pentru că ei comunică cu YouTube-ul într-un mod în care nu comunică cu mine Cred că de aceea e important ceea ce a făcut Boris Lat, și anume a pus degetul pe rană, tocmai comunicând într-o modalitate diferită. În domeniul meu, ce am încercat noi să facem? Am încercat să analizăm această experiență a lui Boyan Slat și ne-am gândit, haideți să facem la fel și la nivel european. Așa că am creat această idee de misiuni pentru Europa. Și mi-aș dori ca, într-adevăr, una dintre aceste misiuni să aibă de-a face cu oceanele. Însă nu poate să fie ceva, să spunem, da, o să facem ceva, investim banii în oceane. Nu, trebuie să facem ceva concret pentru oameni. Trebuie să uh, îi dăm un chip acestei misiuni. Trebuie să spunem și ce vom face astfel încât să curățăm oceanele. Și cred că e o modalitate diferită de comunicare, cum spunea și colegul meu, Carmenu. Și așa trebuie să comunicăm cu voi, cu generația voastră și avem nevoie de ajutorul vostru astfel încât să ne schimbăm maniera de a comunica. Ultimul meu mesaj. Ne apropiem acum de un moment foarte important. Ne apropiem de alegerile europene. Apropiindu-ne de acestea, putem să vedem că lumea s-a schimbat foarte mult. Când am venit eu aici, în anul 2014, lumea era diferită față de lumea de astăzi. Da, aveam știrile false, aveam oamenii care spuneau că experții nu contează. Ce avem acum? Toate acestea nu existau în 2014. Politicienii trebuie să țină cont de voi, dar cum o fac depinde de voi. Voi trebuie să le spuneți politicienilor ce vă doriți pentru generația voastră și e ceea ce văd că faceți în fiecare vineri când mă aflu în biroul meu. Văd cum le spuneți oamenilor, le spuneți politicienilor că acest subiect e important. Le spuneți politicienilor că nu e suficient să spună că vor face ceva cu oceanele. Ce exact? Când? Când veți curăța oceanele? Când se va întâmpla? Cu ce tehnologie? Cine se va ocupa? Pentru că, până la urmă, stimați prieteni, noi depindem de oceane. Depindem de oceane mai mult decât credem. Sylvie Earle, care mi este foarte dragă, spunea odată că noi, oamenii, suntem niște creaturi marine. S-ar putea să nu trăim noi acolo, în oceane, spune ea, însă suntem foarte dependenți de oceane, ca și cum am trăi în ele. Și e ceea ce vreau să vă transmit eu ca mesaj. Noi suntem aici, puteți să contați pe noi, vă vom asculta, vă vom asculta îngrijorările și vom face ceva în următorul ciclu politic, așa cum am făcut-o și acum și vreau să salut cele făcute de Carmenu Vela. Acesta de la început a avut acest subiect pe ordinea de zi în vârful ei. Le mulțumesc și celor din Parlament și doamnei Meissner, care e un, mesaj, e un ambasador al subiectului. Cred că ați comunicat foarte bine toate acestea. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule comisar. Simt pasiunea pe care aveți pentru ocean. Sunteți din Portugalia, e logic, oarecum și Malta la fel. Câteva cuvinte despre echilibrul de gen, pentru că l-ați menționat pe Boyan Slat. Eu o să o menționez încă o dată pe Marcela Hanci, este un student uh, la arhitectură din Aachen. Poate nu știți, am menționat-o în discursul meu. Ea a găsit o altă modalitate de a scăpa de problema plasticului și este un arhitect care îi place să facă scufundări și a uh, văzut că e atât de mult plastic în ocean și a hotărât să schimbe acest lucru și a dezvoltat o platformă uh, împreună cu ingineri de la universitatea ei și ideea a fost că microplasticul este ușor și înnoată, dar prin valuri și curenți poate fi uh, poate să se scufunde și a, s-a gândit că el n-ar trebui să lăsați să se scufunde, trebuie ținut la suprafață și prin această platformă uh, pe care a inventat-o ea se poate scoate microplasticul din apă. Încă nu a fost testată această idee, dar e o idee promițătoare și dacă am avea suficienți tineri ca Boyan Slat și Marcela Hanci, ar fi foarte bine pentru oceane. Și uh, asta dacă e să vorbim numai de societatea civilă. Sigur că și comisia, comisia și Parlamentul sunt importante, dar societatea e și mai importantă. Dau cuvântul următorului vorbitor, Genevieve Pons, uh, directorul Institutului Jacques Delors uh, din Bruxelles și este unul dintre vorbitorii care reprezintă societatea civilă. Uh, Genevieve, ai cuvântul, te rog. Mulțumesc, Ghezine, mulțumesc, Carmenu, pentru invitația de a vorbi astăzi. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor. Bună ziua tinerilor uh, pe care văd atât de bine reprezentați uh, în această sală. Este un privilegiu pentru mine să vorbesc la această conferință și este un moment foarte potrivit să ne aflăm astăzi aici. La câteva zile după ce 1,5 milioane de tineri au ieșit în stradă peste tot pe planetă cerând acțiune împotriva schimbărilor climatice și trebuie să acționăm pentru că avem destule declarații și acorduri ca să fim ocupați decenii la rând. Este sănătatea planetei și clima planetei. Este sursa uh, vieții uh, pe această planetă ne dă fiecare uh, gură de aer pe care o luăm. Miliarde de oameni se bazează pe el ca să trăiască și nu e o alegere să-l protejăm, este o nevoie de supraviețuire. Dacă oceanul e responsabil de sănătatea planetei, atunci oceanul sudic este inima planetei. Curentul, puternicul curent circumpolar care merge în jurul Antarcticii trimite ape pline de nutrienți în toate oceanele planetei. Biodiversitatea marină, care ne oferă nouă hrană, inspirație și oxigen, își are resursele în Oceanul de Sud. De când îmi pot aminti, uh, am fost atrasă de ocean. Copilăria mea s-a petrecut uh, lângă mare, în Tunisia. Uh, cele mai vechi amintiri ale mele sunt uh, legate de familie și de apă. De atunci am făcut snorkeling și diving în multe locuri din lume. Am fost uimită de frumusețile oceanului și am fost îngrijorată foarte mult de degradarea acestuia. Fie că e vorba de propria mea țară, unde uh, broașele testoase mor pentru că au înghițit plastic, sau în uh, faimosul uh, triunghiul de coral unde biodiversitatea scade rapid. Când încă mai eram uh, șefa biroului european al World Wide Fund, am decis să întăresc uh, și să multiplic acțiunile noastre în domeniul la protecției oceanului. Și mai recent, când a fost invitată să mă alătur unui grup uh, la nivel înalt de influencer care să susțină protecția Oceanului de Sud, n-am ezitat să o fac. Noi suntem Antarctica 2020, un grup divers uh, de 8 reprezentanți din toată lumea, între ei uh, este și Silvia Ern, uh, angajați la față de protejarea Oceanului de Sud, al apelor din jurul Antarcticii așadar. Este un mediu extrem de bogat. Sunt pinguini, balene, foci, toate se dezvoltă într-un ecosistem bazat pe, uh, foarte, uh, uh, pe resurse foarte bogate. Mii de oameni de știință studiază acest lucru. În 1959, în timpul războiului rece, statele au agreat să pună deoparte Antarctica, să o consideră necesară numai pentru pace și știință a fost un act uh, îndrăzneț și care a arătat că acest continent înghețat și apele sale pot depăși, pot transcende problemele politice. De aceea, Africa 20, Antarctica 2020 a primit uh, anul trecut din partea forumului de la Paris finanțare uh, pentru proiectele din anul acesta. Și asta s-au angajat să facă cei 25 de membri ai Comisiei pentru Conservarea Resurselor Antarctice, să protejeze Oceanul de Sud. Uniunea este unul dintre acești membri și toate dovezile arată că protejarea Oceanului de Sud se face cel mai bine prin crearea unor zone marine mari uh, protejate. Protejarea Oceanului de Sud este tipul de acțiune pe care o cer tinerii. Uniunea a propus două zone mari protejate în, în Oceanul Sudic, Antarctica de Est și Marea Verde. Propunerea uh, privind Antarctica de Est are cam aproximativ un milion de kilometri pătrați. Prima care a făcut-o a fost Franța în 2011. Deja așteptăm de prea multă vreme. Protejarea Oceanului de Sud este dificilă și nu din cauza unei lipse de bani sau tehnologie sau știință, interesele naționale și geopolitice afectează aceste ape aproape uh, virgine și uh, împiedică acțiunea. Pur și simplu eșuăm, nu reușim să acționăm. Ce așteptăm? În 2015, președintele Barack Obama a arătat că protejarea Oceanului de Sud e dificilă, dar, da, se poate face. Barack Obama a vorbit cu colegul său conducătorul Chinei, Xi Jinping, și a uh, câștigat suportul Chinei pentru crearea zonei protejate Rossi, Marea Ro- Ros. Și în anul următor, cu susținerea Rusiei, s-a ajuns la un consens și s-a stabilit cea mai mare zonă marină protejată de pe planetă. Anul acesta, Uniunea și Franța trebuie să acționeze, să dea prioritate supraviețuirii planetei. Carmen Uvela, Federica Mogherini și Donald Tusk au angajat Uniunea Europeană față de protejarea Oceanului de Sud. Xi Jinping vine în Europa în vizită. Va fi în Monaco și apoi va veni la Paris. Și după aceea, poate aici la Bruxelles. Mesajul meu astăzi, mesajul pentru grupul Antarctica 2020, Mesajul pentru tinerii care au făcut grevă și tinerii care sunt aici reprezentați este acționați începește clima și biodiversitatea care se pierde. Pentru asta protejați oceanele. Vă mulțumesc! Thank you very much, Genevieve. Mulțumesc foarte mult, Genevieve. Cred că ne vom strădui cu toții să protejăm Oceanul Arctic cum putem, cât putem de mult. Dragi prieteni, urmează Daniele Fernandez în program. Nu a putut să vină din cauza problemelor legate de viză, deci avem alți doi reprezentanți, Neil van, Nile van Foyvegen, care este delegat uh, pentru tineret la ONU pentru Consiliul Tineretului Flamand din Belgia și își va împărți timpul de vorbire cu Sebastian Villemart, care este reprezentantul tineretului francofon din Belgia. Nele, ai cuvântul. Stimați delegați, stimați comisari, membri ai tuturor generațiilor. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Reprezentăm Consiliile Tineretului din Belgia, și reprezentăm vocea unei generații care a ajuns la un consens pe această temă de importanță vitală. Casa noastră, căminul nostru, viitorul nostru. Săptămâna trecută, mai bine de un milion de tineri au ocupat străzile la nivel global pentru a vă îndemna pe dumneavoastră să luăm pași înspre uh, combaterea schimbărilor climatice. Nu uh, se mai pune problema doar de generația noastră, ci despre viitorul nostru. Sănătatea și prosperitatea umanității este strâns legată de starea în care se află mediul. Oceanele s-au încălzit cu echivalentul unei uh, explozii de bombă atomică în ultimii 150 de ani. Vietățile marine mor, sunt distruse de practicile noastre. Dacă oprim emisiile acum, Arctica tot va fi cu 5 grade mai caldă până la sfârșitul secolului. Nu mai putem să oprim schimbările climatice, pur și simplu încercăm să găsim un nivel de echilibru pentru a putea supraviețui. Până în 2100, mai bine, din mai bine de jumătate din oceanele noastre vor avea o altă culoare. Gândiți-vă că vedeți planeta noastră albastră din satelit și nu o, nu o mai recunoașteți, pur și simplu. Nu doar că se va schimba culoarea, Recifurile de corali, care sprijină uh, 25% din viața marină, ocupă 1% din platforma oceanică. Dar datele arată că, în ciuda limitării încălzirii globale, recifurile se vor pierde în următorul deceniu. Între timp, um, subvențiile pentru pescuit și pentru combustibil fosil în țările OCD sunt mult prea mari. Și în continuare se creează legi care uh, uh, care uh, iau totuși în considerare uh, grijile cetățenilor, de exemplu interzicerea glifosatului sau inițiativa pentru dreptul la apă. Da, Europa a avut mai multe inițiative, dar ele nu ne vor salva de catastrofa care ne așteaptă. Știu că veți vorbi despre economia albastră, acest nou termen, dar el trebuie să fie mai mult decât doar o etichetă. Trebuie să reprezinte o schimbare fundamentală a practicilor pentru a debloca valoarea activităților oceanice. Trebuie să oprim toate acțiunile care fac rău mediului și dorim ca dumneavoastră să vă luați un angajament în acest sens. Oceanele sunt noul Eldorado. Ele sunt o nouă sursă de energie pentru transport, pentru alimente, resurse minerale, dar noi împărțim această planetă cu alte vietăți și depindem de ele. Nu trebuie să uităm acest lucru, niciodată. Protejarea ecosistemelor oceanice este una dintre metodele cele mai puternice de a combate efectele devastatoare ale schimbărilor climatice și pentru a garanta supraviețuirea unor ecosisteme viabile care vor, lucru care va fi în beneficiul oamenilor și companiilor. Așa că vă rog să luați acest lucru în, lucru în serios. Vă îndemnăm să, execut, să puneți în aplicare regulile din domeniul pescuitului, să aveți o strategie mai ambițioasă în ce privește plasticul și protejarea zonelor maritime. Mulțumesc! But this and global ocean governance. Dar glo- guvernanța globală a oceanelor nu va fi suficientă. Lupta împotriva schimbărilor climatice e o luptă împotriva foametei, foametei, sărăciei și inegalității. Ne dorim să întreprindeți acțiuni structurale, ne dorim să schimbați sistemul, să țineți cont de realitatea fizică a planetei și de nevoile reale ale oamenilor. Nu vorbim doar despre a curăța oceanele, ci despre a nu le mai umple. Știți foarte bine care e problema și știți care sunt și soluțiile. Însă se pare că ați ales să nu le mai acordați atenție sau să, spus, să credeți că sunt bariere imposibil de depășit. Iată atunci câteva măsuri care vreau să, de care vreau să vă reamintiți. Trebuie să vorbim despre bani. Trebuie să ne gândim la o echitate financiară, la o taxare pentru mediu și nu doar în cuvinte, ci cu acțiuni trebuie să fie crescute veniturile fiscale prin stabilirea unei, unei, unui fel de taxă pe carbon. Următoarea Comisie Europeană trebuie să lupte împotriva evaziunii fiscale și trebuie să adopte instrumente suficiente pentru a combate dumpingul fiscal. Bineînțeles, raționamentele sociale trebuie să stea la baza unor asemenea inițiative. Uniunea Europeană și toate statele sale membre trebuie să eh, redefinească conceptul de finanțe publice trebuie să fie investiți acești bani unde contează, nu doar despre bani și finanțe publice. Nu doar acestea sunt subiectele pe care dorim să le discutăm. Tot ceea ce ține de comerț și ce poate ajuta mediul și oamenii. Trebuie să se treacă de la acumularea de bunăstare. Am putea, de exemplu, să adoptăm un index de dezvoltare umană ca să măsurăm succesul și nu creșterea PIB-ului. Uniunea Europeană ar trebui să aibă un rol proactiv în ceea ce privește comerțul multilateral, să țină cont de regulile care există și să fie înglobate aici și îngrijorările legate de mediu. A mai făcut Uniunea Europeană pași mici înainte, de exemplu propunerea creșterii bugetului în ceea ce privește cheltuielile climatice la 25%, însă e clar un procent insuficient. Dacă Ceea ce rămâne nu e suficient pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Ar trebui să fie sprijinită și tranziția ecologică. Oamenii ies deja de săptămâni pe stradă. Avem nevoie de o schimbare a sistemului, nu de o schimbare a climei. Deși există specificități legate de oceane, economie, e nevoie ca fiecare dintre noi să ne ghidăm pe echitate socială la toate nivelurile. Informațiile științifice, soluțiile tehnice și masa critică, toate acestea le-am obținut deja. Curajul politic e următorul pas care trebuie să fie făcut și acum e momentul potrivit pentru el. Publicul sprijină toate acestea. Viitorul nostru e în joc. Mesajul nostru a fost deja transmis. Aveți acum ocazia să alegeți pe ce parte a istoriei doriți să vă plasați. Noi ne dorim să colaborăm împreună, să protejăm viitorul generației noastre și următoarelor generații. Faceți parte din această schimbare. Vă mulțumesc! Wow, Neil and Sebastian, I think everybody listened very carefully to what... Sebastian, cred că toată lumea și Nela, cred că toată lumea a ascultat cu mare atenție ce a spus și a fost foarte emoționantă contribuția voastră. Vă ascultăm și facem uh, tot ce ține de noi, vă pot promite asta. Întotdeauna e dificil să faci politică în lumea reală, dar încercăm. Asta ne aduce la încheierea ceremoniei de deschidere. Va fi o fotografie de familie. Deci noi coborâm de aici din panel și ne întoarcem cu spatele la participanți. Participanții se ridică în picioare și toți stăm în picioare ca să facem fotografia, dar înainte vreau să anunț următorul panel uh, care va fi prezidat de Alain Cadec, președintele uh, Comisiei uh, de Pescuit. El, din păcate, e, a întârziat, i-a întârziat avionul și nu poate ajunge, deci Garea NATO, vicepreședintele, va fi președintele panelului și Eh, îi rog pe următorii paneliști să vină și să ne înlocuiască, dar mai întâi, cum spuneam, să facem o fotografie, coborâm noi, stăm cu toții eh, eh, în picioare și cineva ne va face tuturor o fotografie minunată. Mulțumesc!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 Bună ziua tuturor, bun venit în Parlamentul European. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă invit să folosiți căștile din două motive principale. Căștile? Aveți căști, da? Primul motiv este că eu sunt unul dintre cele 500 de milioane de cetățeni, 500 de milioane de cetățeni europeni și nu pot să nu profit de această ocazie de a-mi vorbi limba. Porque tenemos el mejor equipo de intérprete. Apoi avem cea mai bună echipă de interpreți din lume, spune cu amabilitate domnul Mato și trebuie să profităm de acest lucru. Mi colega Mesner Colega mea, Gesine Meisner l-a scuzat deja pe Alanca Cadec care nu a putut să fie prezent și trebuie să recunosc că nu mi pare rău deloc, pentru că asta îmi dă mie voie să prezidez această minunată uh, conferință, această, acest grup de discuții. Ne pare rău că n-a venit ala, dar, oricum, vă urez eu bun venit tuturor participanților, experților, reprezentanților instituțiilor europene și, firește, colegilor mei din Parlamentul European. De asemenea, aveam și eu prevăzut o intervenție. Vom schimba puțin ordinea, așa că voi începe eu în această primă fază. O să vă amintesc o informație pe care o știți deja. Trei sferturi din planeta noastră este apă. Și oceanele au cea mai mare suprafață din aceste trei sferturi. Practic, au, sunt întinderea de apă cea mai mare de pe Pământ, acoperind 70% din planeta noastră, din suprafața planetei. Ele sunt indispensabile pentru uh, viață și pentru supraviețuirea oamenilor. Uniunea Europeană are uh, 25 de țări și teritorii maritime una dintre ele fiind insulele Canare, din care provin eu. Noi, de aceea, Uniunea Europeană, avem și obligația și legitimitatea de a juca un rol cheie în guvernanța oceanelor și de a avea o atenție deosebită pentru sectorul pescuitului. Dar despre ce vorbim atunci când vine vorba despre guvernanța oceanelor? Ce înseamnă să avem o guvernanță bună și ce presupune acest lucru? O să vă prezint acum un fel de decalog necesar pentru buna guvernanță a oceanelor. În primul rând, trebuie evidențiat că buna guvernanță presupune mai ales cooperarea tuturor actorilor la toate nivelurile. Pescuitul nu are frontiere și asta justifică tocmai politica comună de pescuit. Altfel spus, Dimensiunea transfrontalieră a oceanelor face astfel încât activitățile acestea să ceară o muncă colaborativă între diferiții actori implicați în guvernanță, guverne, instituții, la toate nivelurile, de la contextul internațional la mediul cel mai mic regional. Însă, buna guvernanță trebuie să includă mai ales, și, mai ales operatorii. Aceasta era, acesta era al doilea principiu. E important să ascultăm comunitatea științifică, ONG-urile și toate sectoarele. Însă avem nevoie ca operatorii să urce și ei în vapor cu noi, pentru că dacă trebuie să progresăm, trebuie să legiferăm cu operatorii și nu pentru ei. În al treilea rând, voi vorbi despre nevoia a ceea ce numesc eu uh, folosirea unor uh, termeni ușori, facili. Și uh, să vorbim mai puțin despre zone maritime de pescuit sau obligațiile de debarcare. Astăzi e foarte ușor să atragi atenția publicului cu campanii centrate pe aceste concepte, dar eu cred că trebuie să fim mult mai responsabili și să avem mai multă grijă uh, în ceea ce privește cunoștințele, trebuie să pornim de, ba- de la baza lor, de la baza informațiilor științifice și așa mai departe. Atunci când ă, demagogia este folosită pentru a înșela, nu face decât să distrugă. Și asta mă duce la al patrulea punct, zonele maritime protejate. Acestea sunt o himeră sau un panaceu, ce sunt? Eu sunt convins că acestea au beneficii ecologice și socioeconomice și sunt un instrument extrem de important pentru gestionarea activităților de pescuit și pentru a asigura de asemenea protejarea zonelor de producție, dar nu sunt un obiectiv în sine. În al cincilea rând, nevoia de a dori să impresionăm prin termeni sofisticați greu de înțeles și greu de executat Trebuie să scăpăm de acest lucru. Și eu am vorbit despre selectivitate sau mai știu eu ce. Am, uh, aceste lucruri au uh, dat mult de lucru comunității științifice, operatorilor, chiar și sectoarelor economice. Toți am pus aceste lucruri în practică, acești termeni. Și astăzi luptăm cu toții ca să înțelegem foarte bine ce înseamnă acești termeni și cum să îi punem în aplicare este absolut esențial să ne concentrăm în atingerea unor obiective realiste și folosind un limbaj mai simplu. Ajungând la acest punct, trebuie să vorbesc despre un alt principiu pe care îl consider esențial pentru gestionarea optimă a oceanelor. Trebuie alocate resurse pentru experții din fiecare domeniu. Aceasta era a șasea idee. Firește că trebuie să ne concentrăm și pe mediu, să avem convenții, cum este cea pentru biodiversitate. Uh, este important să, ca comunitatea științifică să participe în luarea de decizie. Trebuie de asemenea să profităm de instrumentele existente. Trebuie să întărim instrumentele regionale și globale pe care le avem deja și să ne bazăm pe eforturile care au fost făcute până acum. Pentru că adesea, atunci când nu avem rezultate, asta nu e vina lipsei de legislație, ci se pune problema de o simplă aplicare a legii. În plus, acest lucru uh, în plus, trebuie să asigurăm o legătură cu sectorul de pescuit. Trebuie să asigurăm condiții bune pentru flota din întreaga Uniune Europeană. Acesta este un punct extrem de important pentru mine, mai ales dacă ținem cont de, de standardele înalte uh, ecologice ale Uniunii și standardele de durabilitate pe care trebuie să le aplice navele noastre în uh, context internațional. Dacă nu am face aceste lucruri, flota noastră ar fi în dezavantaj. Noi trebuie să avem un rol de lider în negocieri și în forumurile internaționale uh, pentru a ne asigura că toate părțile implicate își acceptă responsabilitatea și că putem astfel să facem față cererilor, cerințelor uh, pe care ni le pune dezvoltarea durabilă. Provocările cu care se confruntă pescuitul sunt foarte multe. Schimbările climatice, um, suprapescuitul, pescuitul ilegal nedeclarat, în ultimele două decenii, Uniunea Europeană a luptat împotriva acestor, uh, acestor fenomene și am făcut progrese în politica uh, comună de pescuit. Aș dori de, pe această cale să laud Comisia în angajamentul pe care și l-a luat în uh, lupta împotriva acestor fenomene. Este absolut necesar ca țările terțe să ia măsurile necesare, uh, pe lângă faptul că trebuie să evite, uh, să împiedice ajungerea pe piața noastră uh, a capturilor ilegale. Apoi, ce se întâmplă cu pescuitul și acuacultura? Ce rol are acuacultura? ei bine, trebuie să alimenteze o populație uh, în creștere și aceasta e o provocare și acvacultura trebuie să aibă un rol important aici, mai ales atunci când mările noastre sunt afectate de transportul maritim, de uh, dezvoltarea urbană pe coaste, de dezvoltarea noilor surse de energie și chiar schimbările climatice. Acestea sunt uh, câteva dintre ideile care s-ar uh, fi putut pune pe tapet aici. Pe lângă acestea, e foarte important să ținem cont de o bună guvernanță globală. Sănătatea oceanelor este esențială pentru umanitate. Trebuie să depunem toate eforturile pentru a le gestiona, pentru a le folosi și a le folosi resursele, dar în același timp și pentru a le menține curate, productive, sigure, sănătoase și să le protejăm. Vă mulțumesc foarte mult! ahora me gustaría... Acum aș dori să dau cuvântul reprezentanților Comisiei Europene care a coorganizat acest eveniment. Fiecare dintre vorbitori va avea cuvântul de 4 minute maxim. Și, în primul rând, Joao Aguiar Machado, care este director general de la Digimare și în plus mi este și bun prieten. Joao, ai cuvântul. Thank you and uh, the... Mulțumesc, dragă Gabriel, uh, stimați membri ai Parlamentului European, uh, domnule comisar uh, Vela, doamnelor și domnilor, aș vrea să încep prin a spune că coorganizarea acestui eveniment cu Parlamentul este un lucru foarte important și faptul că avem foarte mulți tineri uh, e de asemenea un lucru foarte important și care trebuie să ne bucure. Și cred că acest eveniment uh, pe care îl găzduiește Parlamentul este preludiul creierii uh, unei, unei comisii parlamentare pentru pescuit și oceane, care ar fi o idee bună pentru următoarea legislatură și cred că ar fi în beneficiul nostru al tuturor. Aș vrea să vă mulțumesc și să vă felicit pentru eforturile depuse de unii membri, cum ar fi Gesine Meisner sau Ricardo Santos, care au fost uh, uh, extrem de uh, influenți în a susține problema oceanelor și a o introduce pe agenda parlamentară, dar, așa cum au spus câțiva antevorbitori, oceanele și mările sunt vitale pentru noi toți care suntem aici în această țară, fie că, în sală, fie că trăim uh, lângă oceane sau uh, în interiorul continentului, oceanele sunt cruciale pentru noi, dar ele sunt supuse unei presiuni, sunt uh, fragile și vulnerabile și au nevoie de un management mai bun, așa cum uh, nu au avut uh, și nu au primit din partea noastră a comunității globale timp de mulți ani. Noi, uh, Comisia, am cerut acum uh, patru ani partenerilor internaționali să ne spună dacă li se pare că actualul cadru de guvernanță a oceanelor este eficient și adecvat și aproape toți au spus nu. Nu pentru că uh, acest cadru internațional care este centrat pe Convenția Națiunilor Unite privind legislația mărilor, nu este, legea mărilor nu este cea bună, ci pentru că există încă goluri în ce privește instrumentele internaționale, este insuficientă implementare și insuficientă coordonare între diferitele uh, instituții care au fost create de-a lungul anilor și numai printr-o cooperare internațională puternică, care, admitem, nu este unul dintre subiectele cele mai populare în zilele noastre, dar este necesară, dată fiind uh, natura transfrontalieră a problemei cu care ne confruntăm, nu putem uh, să o rezolvăm decât dacă suntem uniți și cooperăm transfrontalier între țări. Și de când am uh, lansat inițiativa ca pentru prima dată să avem uh, sub leadership-ul comisarului Vela și înaltul reprezentant Mogherini uh, un document de politică pentru prima dată la nivel european în ce privește guvernanța internațională a oceanelor. Deci de când am început asta, am avut un obiectiv cheie de a îmbunătăți situația actuală. Și patru ani mai târziu, uh, Uh, după cum a fost anunțat de către comisarul Vela în introducerea sa, publicăm pentru prima oară raportul de progres uh, care arată ce am făcut uh, din ce ne-am stabilit acum patru ani. Acest raport îl puteți citi, aveți acces la el și puteți vedea că transformăm promisiunile în acțiune, inclusiv în sectorul pescuitului. Voi începe prin a sublinia acordul foarte important care a fost uh, uh, încheiat în octombrie anul trecut și a intrat în vigoare, începește pescu... acordul privind pescuitul uh, în zona arctică și care interzice pescuitul în zona centrală arctică pentru 16 ani. Este o premieră la nivel internațional. Deci timp de 16 ani va fi interzis să se pescuiască în Oceanul Arctic Central și peste 16 ani, dacă părțile sunt de acord, acordul poate fi prelungit. În al doilea rând, Uniunea Europeană, și așa cum a spus uh, Gabriel, uh, am luptat din greu ca să eradicăm pescuitul ilegal și am uh, dezvoltat un instrument foarte important la nivel european și prin acel instrument am putut schimba comportamentul multora dintre partenerii noștri și să eradicăm uh, fenomenul de a avea pe piața europeană pește eh, prins ilegal. În al treilea rând, am continuat să dezvoltăm o rețea de acorduri de parteneriat privind pescuitul cu țări terțe și, eh, sigur, asta eh, e un lucru central și în noua politică comună de pescuit, care are sustenabilitatea de principiu central. Și acest principiu s-a tradus într-o serie de acorduri de pescuit cu Mauritania, Maroc, Capo Verde, Guinea-Bissau și de asemenea am inclus în această ultimă generație de acorduri o dimensiune privind economia maritimă și creșterea sustenabilă albastră. Împreună cu partenerii noștri am promovat dezvoltarea unei economii uh, albastre sustenabile. Există foarte mult interes față de noastră de subiect și cred că uh, vorbitorii de la sesiunea uh, inaugurală au menționat acest lucru, ar trebui să fim uh, precauți și să abordăm economia albastră întotdeauna prin intermediul sustenabilității ca să evităm repetarea greșelilor uh, uh, din trecut. Însă pentru ca uh, Uniunea să fie credibilă la nivel internațional, trebuie întâi să fim credibili uh, intern și aici aș vrea să subliniez eforturile pe care le-am depus cu statele membre, cu Parlamentul și cu sectorul pescuitului uh, și am uh, progresat uh, enorm în a avea un nivel sustenabil al stocurilor de pește în apele europene. Încă n-am ajuns acolo în această situație, încă mai avem de făcut progrese, dar niciodată în ultimii ani nu am avut stocuri la un nivel atât de sustenabil cum avem astăzi. Văd că mi-am depășit deja timpul, mă voi opri aici și vom avea ocazia să mai discutăm mai târziu dacă sunt întrebări. Așadar, vreau din nou să vă mulțumesc pentru această inițiativă uh, și mă voi bucura să particip la discuții mai târziu. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Știu că 4 minute nu e foarte mult, dar problema este că trebuie să respectăm ordinea de zi și atunci invit toți vorbitorii să respecte acest termen de 4 minute. Voi da acum cuvântul domnului Cristian Lefleur, secretar general adjunct al Serviciului uh, European de Acțiune Externă. Aveți cuvântul. Um, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc Parlamentului European pentru găzduirea acestui eveniment. Vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră că vă aflați aici. Mă încurajează faptul că văd că această conferință a atras atât de mulți reprezentanți din instituții, din societatea civilă, din sectorul privat, din partea organizațiilor științifice și de cercetare. Cred că se reflectă foarte bine faptul că trebuie să ne axăm acum pe oceane, să reușim să avem politici orizontale cu toți cei implicați. Avem această responsabilitate comună să venim cu soluții pentru oceane curate, durabile și sigure. Căutăm căi inovatoare pentru, a, pentru guvernanța ucioanelor, așa că Uniunea Europeană are această abordare între sectoare și încearcă să creeze legături între actori și inițiative. Această abordare se oglindește foarte bine în raportul de progres al Uniunii Europene pe guvernanța oceanică, raport adoptat la data de 15 martie după 2 ani de acțiuni în domeniu și după un document politic care a fost prezentat în 2016. Uniunea Europeană a fost activă pe guvernanța oceanelor și multilateralism maritim. Ne asigurăm că regulile existente sunt bine puse în aplicare, încercăm să evităm lacunele legislative și încercăm să găsim noi inițiative. Suntem convinși că oceanele trebuie să fie cap de listă pe agenda internațională și la fel și pentru politica externă a Uniunii Europene. În asemenea vremuri nesigure și volatile, Uniunea Europeană își dorește să fie un actor pe care să se poată baza ceilalți și să își promoveze principiile pe scena internațională într-o cooperare apropiată cu ceilalți. Noi sprijinim o ordine internațională bazată pe reguli. Acest fapt se regăsește și în sprijinul pe care îl acordăm pentru dezvoltarea durabilă Agenda 2030 și se reflectă de asemenea și în documentul intern al Uniunii Europene, o strategie globală pe politică externă și de securitate. Și aici oceanele sunt un element important. În ultimii doi ani, am început să discutăm acest subiect și la nivel internațional cu statele terțe și abordăm subiectul în tratate bilaterale. Facem așa pentru că noi considerăm că securitatea maritimă e o precondiție pentru dezvoltare, pentru locuri de muncă, pentru rute comerciale sigure, pentru dezvoltarea continuă a mediului maritim și marin și pentru guvernanța globală a oceanelor, pentru a putea sprijini securitatea și stabilitatea din zona marină. João Prietenul meu bun a spus că Uniunea Europeană a ajutat multe țări să combată pescuitul ilegal pe teritoriile lor și să-și îmbunătățească guvernanța în zonele maritime și a ajutat de asemenea și la îndepărtarea deșeurilor plastice din diferite zone, de exemplu în cooperare cu statele ASEAN din sud-estul Asiei. Avem și alte legături cu țările partenere pentru a putea proteja zona arctică și antarctica. Am fost antemergător pe cercetarea oceanelor și colectarea de date. Am investit foarte mult în cooperare de cercetare și în programe de monitorizare prin satelit, de exemplu prin programul Copernicus al Uniunii Europene. Am încercat să fim activi, astfel încât să ne asigurăm că va exista siguranță în mările europene și în cele învecinate și la nivel internațional, pe rutele importante, de la Atlantic până în regiunea Pacificului. Am sprijinit într-un mod proactiv instrumente obligatorii juridice și, și impunerea în aplicare a dreptului mării toate însoțite de măsuri de creștere a încrederii și dialogurile de care vă vorbeam. Toate aceste inițiative fac parte din răspunsul nostru la Agenda 2030 a ONU. Printre obiectivele de dezvoltare durabilă avem și obiectivul 14, conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine. Însă aceste obiective sunt interconectate și putem progresa pe obiectivul 14 dacă lucrăm și la celelalte. Obiectivul 14 e deosebit de important pentru realizarea tuturor celorlalte. Ținând cont de provocările pe care le avem, acțiuni urgente pentru a salva oceanele, trebuie să fim și mai ambițioși. Noi suntem pregătiți să facem față acestor provocări globale legate de oceane și nu uh, ne vom ascunde de responsabilitățile pe care le avem. Vorbim de viața din oceane și viața oceanelor. Viața oamenilor, viața comunităților care trăiesc în apropierea oceanelor, prin intermediul oceanelor cu oceanele. Vorbim despre o sănătate durabilă a planetei noastre, care se ducă la stabilitate, care depinde de stabilitate în zona marină. Așa că aștept cu nerăbdare comentariile și sugestiile dumneavoastră, pentru că obiectivele noastre pot să fie atinse doar dacă reușim să colaborăm la nivelul societăților noastre și cu partenerii internaționali. Mulțumim foarte mult, Cristian! Și acum voi da cuvântul membrilor Parlamentului European. Fiecare dintre colegii mei poate să intervină pentru maxim 3 minute. Știu că nu e foarte mult, dar Asta e, în primul rând, Jose Ignacio Faria. Eh, gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte Gabriel Mato. În primul rând, doresc să îi urez bun venit comisarului meu preferat, care stă aici alături, domnul Carmenu Vela. Mulțumesc pentru toată munca pe care ați făcut-o pentru conservarea oceanelor noastre. De asemenea, urez bun venit colegei mele, Gesine Meissner, și nu în ultimul rând, aș dori să felicit pe colegii mei, mai ales pe Claudio și pe uh, domnul Aghiar Machado, care e de la Digimare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Este o adevărată plăcere să vă găsesc aici. Noi avem o lungă tradiție oceanică aici. Avem persoane în Parlament care sunt experte în acest domeniu. Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană și-a acceptat responsabilitatea de a conserva oceanele și resursele acestora ca parte integrantă a agendei 2030 a ONU pentru uh, și în cadrul ODD 14. După raportul din 2017 pentru guvernanța oceanelor, pentru care am fost raportor și după câteva uh, acte legislative care sunt unele dintre ele în curs de apariție, doresc să vă vorbesc astăzi despre importanța oceanelor, și despre domeniile următoare, creșterea albastră, protecția mediului și diplomația climatică. Oceanele au suferit în urma activităților umane, de exemplu, uh, supraexploatarea resurselor vii. Presiunea asupra stocurilor haliotice este foarte mare, deci nu este nevoie doar de monitorizare, ci de uh, pescuit bazat pe durabilitate și nu pe lăcomie Uh, cred că dacă oceanul uh, trebuie să ne ofere în continuare mâncare, trebuie să uh, fim, trebuie să investim în acvacultură și să folosim bunele practici pe care le-am avut până acum. Aș dori să mai vorbesc despre consecințele Brexitului și cum putem reduce aceste consecințe asupra domeniului uh, maritim nu vorbi despre toate sectoarele creșterii albastre, ci doar despre energie și cercetare. Eforturile de investiții în energie curată și uh, în științele biomaritime trebuie să fie întețite, mai ales pentru a crea noi ocazii de afaceri în economia albastră. Potențialul energiei, energiei eoliene poate să împiedice emiterea în atmosfera 36 de milioane de tone de CO2 și poate aduce peste 500 de mii de locuri de muncă noi. Toate apele sunt vulnerabile atunci când vine vorba despre uh, exploatarea combustibililor fosili în offshore, dar anumite state membre consideră că acest tip de um, exploatare încă îl folosesc, din păcate, um, am spus de multe ori că dorim să avem o economie bazată pe emisii scăzute și că UE trebuie să coopereze cu partenerii internaționali pentru a ajunge la o tranziție uh, care să, uh, la o economie în care să nu se mai bazeze pe explorarea offshore și așa mai departe. Oceanele încă sunt supuse riscurilor dacă activitățile antropice continuă în exces. Uh, Um, deversarea um, deșeurilor agricole uh, sau a unor noi agenți de poluare, precum uh, perturbatorii endocrini. Apoi deșeurile maritime, o problemă extrem de prezentă. Aceste uh, chestiuni cauzează și daune economice, nu doar ecologice. Avem acum un nou regulament prin care se pot controla uh, uh, echipamentele de pescuit și folosirea plasticului. Nu se știe încă ce impact vor avea acestea. Trebuie oricum să uh, întețim eforturile de a colecta deșeurile care sunt deja în ocean. Transportul maritim are un impact mare asupra uh, poluării marine și uh, atmosferice și din cauza uh, emisiilor de dioxid de carbon și din cauza altor, um, uh, altor gaze. De asemenea, tot uh, poluarea maritimă uh, include și uh, poluarea um, uh, surselor de hrană și tocmai de aceea avem nevoie de un mecanism care să compenseze aceste neajunsuri. rolul nostru în diplomația climatică este extrem de important. Zonele noastre economice uh, maritime se extind la peste 25,6 milioane de kilometri pătrați. Nu putem să renunțăm la datoria noastră de a juca un rol de lider în stabilirea unei guvernanțe eficiente la nivel internațional. Trebuie să stimulăm schimbarea și să fim un adevărat exemplu la Organizația Maritimă Internațională și să, în cadrul Convenției pentru Schimbările Climatice a ONU. Apoi, Arctica. Practic, între Atlanticul de Nord și, Atlantic, între Atlanticul de Nord și Pacificul de Nord, acum avem uh, o cale uh, de navigare pe apă cu un potențial economic foarte mare, dar Arctica este prea prețioasă, prea valoroasă pentru noi și trebuie să împiedicăm mai ales uh, petrolierele și um, transportul de uh, uh, substanțe periculoase. Avem o planetă foarte frumoasă, trebuie să ne păstrăm capul deasupra apei. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul lui Adam Ulrich Rodust lui Ulrike Rodust, știu că nu se poate în trei minute, dar asta este. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați invitați, stimate colegi, stimați colegi. Mările nu au frontiere. Acestea ne fac să fim nevoiți să dăm dovadă de o deschidere de spirit și nu ne putem gândi la construirea de ziduri aici. E, într-adevăr, o adevărată valoare. Măsurile de politică maritimă ajung de la pescuit, la construcții pe fundul mării, de la regiunile ultraperiferice până la zona arctică. E clar că e nevoie de colaborare interdisciplinară și acest lucru nu doar la nivel național. De ce trebuie ca Uniunea Europeană să joace un rol de lider în politica internațională maritimă? Răspunsul este unul foarte simplu, pentru că Uniunea Europeană are cea mai mare zonă maritimă la nivel global pierderea de biodiversitate marină, printre altele și prin deșeurile marine, duce la o slăbire a ecosistemului marin și scade și puterea de rezistență pe care o au mările și, și rolul pe care îl joacă în reglarea climei. În ultimul timp, mulțumită mediei, aceste probleme sunt foarte cunoscute publicului. Într-o delegație am putut să văd cum un pește a mâncat o întreagă cutie de bomboane de ciocolată. Câte microparticule de plastic există în, pește, în acest pește, nici nu vreau să mă gândesc. Uh, la așa ceva, fiecare dintre noi ne înghițim cu un os de pește. Emisiile din transportul maritim le văd foarte ușor în fața, uș- în fața casei mele în Schleswig-Holstein. Pe lângă faptul că ne implicăm la nivel internațional în politica maritimă, Comisia Europeană și alții reprezentanți și-au luat angajamente și la acest nivel internațional să fie activi în numele Uniunii Europene, de exemplu în cadrul G7, în convențiile regionale pentru bazinele maritime. Cum tocmai s-a spus, această coordonare internațională e una deosebit de importantă, pentru că vorbim aici de o problemă globală. Și dacă ne gândim la ONU, la G7, G20, Convenția de la Barcelona, Helcom, de la acest nivel până la nivel național și regional există foarte multe strategii, dar este nevoie și de o abordare integrată, sectorială în, și între sectoare. Acest rol trebuie să-l joace Uniunea Europeană. Avem nevoie de răspunsuri mai bune, de exemplu, cum putem să îndepărtăm deșeurile deja existente în mările noastre. Și de unde să începem? Este un domeniu atât de răspândit. Sunt atâtea bucăți de plastic care se află acum în mare și 94% dintre deșeurile din plastic le regăsim sedimentate și în mări și trebuie să combatem această problemă. Nu va fi ușor și nici nu e acum. Însă noi, toți cei adunați aici, trebuie să avem același obiectiv și anume să asigurăm viitorul planetei noastre albastre, ceea ce înseamnă să facem ca oceanele noastre să fie durabile și nu doar prin legislație nouă. Avem legislație destulă, ci acum e nevoie să punem în aplicare această legislație. E nevoie de control și de sancțiuni. Avem nevoie de mări pentru a supraviețui. Noi trebuie să ne implicăm și eu mă voi implica. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Ulrike. Și acum voi da cuvântul, vom da cuvântul experților. După aceste prezentări vom avea și o sesiune de întrebări și răspunsuri, astfel încât participanții la conferință pot să aibă un schimb de păreri cu experții. Experții pot să vorbească pentru maxim 5 minute. În primul rând ia cuvântul domnul Steve Trent de la Environmental Justice Foundation. 5 minute, vă rog. Thank you very much. Good Mulțumesc foarte mult, bună ziua doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru această invitație de a vorbi astăzi și mulțumesc și pentru timpul uh, pe care îl dedicați uh, acestei uh, ascultări. O să-mi reduc discursul ca să respect timpul, o să merg direct la miezul chestiunii plan, uh, inima albastră a planetei noastre este, uh, are probleme și trebuie să acționăm și ca să facem asta trebuie să îmbunătățim guvernanța. Văd trei uh, teme cheie și modalități prin care putem îmbunătăți această guvernanță. Mai întâi, că ar fi o mare greșeală dacă nu aș sublinia nevoia de a avea acțiune pe o, începește oceanele în concordanță cu acțiunile în domeniul climei. Uniunea trebuie și umanitatea trebuie să asigure că temperaturile nu vor crește cu mai mult de 1,5 grade. Trebuie să trecem la energiile regenerabile, să eliminăm uh, dependența de combustibili fosili și să ajungem la economie cu zero emisii de carbon. Pentru că eșecul în domeniul climat, climei va fi un eșec și pentru oceane. Al doilea uh, apel se referă la nevoia de a proteja biodiversitatea în oceane am făcut unele progrese în protecția apelor naționale, dar mai puțin de 2% din uh, oceane, care reprezintă 99% din volumul acestora, sunt protejate. Uh, oamenii de știință spun că trebuie să protejăm cel puțin 30% din ocean dacă vrem să ne asigurăm că vom putea beneficia de toate serviciile pe care oceanul ne le poate oferi. Pentru a obține asta avem nevoie de Uniunea Europeană, de Parlament, de Comisie și de statele membre. Avem nevoie de spiritul lor de lider în deliberările de la Națiunile Unite ca să ne asigurăm că noul tratat care este discutat va oferi cadrul unei rețele reprezentative de zone protejate în oceanele lumii. Asta este o oportunitate care apare odată într-o generație să punem conservarea și utilizarea sustenabilă pe primul loc și să protejăm resursele pentru generațiile actuale și cele viitoare. Ultimul apel se referă la nevoia de a pune transparența în centrul muncii noastre uh, și în guvernanța resurselor oceanului. Operatorii legali și fără scrupule continuă să beneficieze de opacitatea sectorului pescuitului și reușesc să opereze fără să fie detectați. Trebuie să dăm agențiilor de aplicare a legilor și tuturor stakeholderilor capabilitatea de a înțelege cine face ce, unde și cum. Uh, schimbări simple și uh, ieftine în regimul de management al arhitecturii de pescuit care să ducă la mai bună transparență a guvernanței există astăzi. De exemplu, o simplă publicare a informațiilor cheie în legătură cu vasele de pescuit și autorizațiile pe care acestea le primește și activitățile lor ar avea un impact puternic și imediat în detectarea operatorilor ilegali și practic nu are niciun cost. La fel, uh, completarea, crearea unui uh, registru global al vaselor de pescuit, o măsură pe care Uniunea a susținut-o de la începutul său împreună cu acțiuni de partea guvernelor uh, și organizațiilor de management al pescuitului care să facă obligatorii numerele unice de identificare a vaselor. Asta ar fi o mare transformare și a un cost minim. Și crucial în toate sectoarele, de la mineritul uh, la adâncime până la pescuitul ilegal, trebuie să avem acțiuni coordonate de a eradica uh, pavilioanele de, con- uh, de conveniență care permit unora să nu respecte regulile și sancțiunile și să amenințe mediul, drepturile omului și securitatea maritimă. Această provocare cere un răspuns la nivelul Uniunii Europene. Uh, Uniunea poate să asigure că cele câteva registre deschise își uh, asumă responsabilitatea pentru uh, efectele negative pe care le au uh, vasele care, își, care zboară sub pavilioanele lor. Transparența nu este un concept vag, e un set de măsuri pe care le putem implementa acum și pe care Uniunea Europeană poate să le susțină, pentru că de când a fost creată ea s-a dovedit a fi o forță a binelui la nivel global și a folosit puterea comercială pentru a face lumea un loc mai bun. Am văzut uh, eu însumi modul în care Uni uh, Uniunea, Comisia, Parlamentul au, uh, sunt lideri dinamici pe scena globală în lupta de combatere a pescuitului ilegal. Avem nevoie de aceeași energie și viziune pentru a îndeplini ambițiile acordurilor de la Paris, pentru a realiza un nou acord al Națiunilor Unite în ce privește mările și să oferim mai multă transparență pentru a eradica operațiunile ilegale care subminează eforturile noastre ale tuturor. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Steve. Mulțumesc foarte mult, Steve. Acum voi da cuvântul uh, fostului comisar, uh, doamna Maria Damanachi, acum la The Nature Conservancy. No. Ok. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Gabriel. Tocmai spuneam că pe măsură ce îmbătrânesc, mă exprim mai ușor. Și tocmai de aceea am venit aici. Stimate domnule comisar, stimați membri ai Parlamentului, stimată doamnă Meissner, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat aici. Mă bucur foarte mult să mă întorc în această clădire și să văd că Uniunea Europeană merge atât de bine. Nu doar că trăiește, ci este puternică și activă. Vibrează la fel de mult ca și oceanele, cel puțin. Așa că mă bucur și sper că vom păstra legătura după următoarele alegeri. Să sperăm că vom fi, într-o, vom fi într-o situație mai bună. Îți țin pumnii. Eu reprezint o organizație ecologică foarte mare, una dintre cele mai mari din lume, se numește Nature Conservancy, cu sediul în Statele Unite. Suntem activi în 70 de țări. Am fost director pentru ocean, am avut 26 de țări în subordinea mea și călătoresc peste tot din lume. De când am plecat din Bruxelles am fost aproape peste tot. Și ce urmează să spun este informație de nădejde. Pot să spun că sunt foarte mândră că am, mi-am dat seama peste tot unde am fost că Uniunea Europeană este un adevărat campion în ce, prive, în ce privește protejarea oceanelor și guvernanța oceanelor și durabilitatea. Și vă spun tuturor, mai ales tinerilor, că trebuie să ne mândrim cu ce facem. Un eurodeputat mi-a amintit astăzi când intram că ultima oară când am fost aici se vota noua politică de pescuit care acum e în vigoare. Deci suntem activi I-am urmărit pe tinerii care ni s-au adresat și ne-au spus faceți ceva, dar facem și am tot făcut. Și chiar și domnul comisar Vela a spus că am făcut, tocmai de aceea s-au înregistrat progrese. Deci privim cu optimism viitorul, pentru că Uniunea Europeană este prezentă, activă și, într-adevăr, putem să facem mai mult. Avem nevoie, cu siguranță. Oceanele sunt amenințate? Da. Avem și schimbările climatice acum. Și acest fenomen s-a schimbat foarte mult, a accelerat foarte mult. Deci miza e alta acum. S-a subliniat aici că nu putem respecta ODD 14 dacă nu ă, facem legătura și cu celelalte obiective. De asemenea, aș dori să revin asupra ceea ce a spus prietenul meu Joao. Avem nevoie de cooperare internațională pentru a face absolut orice. Da, Uniunea Europeană este foarte importantă, dar nu putem reuși singuri. Oceanele nu au frontiere, sunt extrem de mari, chiar și pentru Uniunea Europeană. Așa că cooperarea internațională este absolut necesară. Dacă este să privim în viitor, eu m-aș concentra pe trei obiective. Putem să mai lucrăm pe ele și, putem, și sunt sigură că instituțiile europene vor profita de acest imbold. În primul rând, ținta 30% până în 2030, adică să protejăm 30% din oceane până în 2030. Lucru foarte important, nu doar pentru biodiversitate, ci și pentru economia albastră. Dacă oceanele nu sunt sănătoase, nu putem pescui, nu putem avea turism, nu putem face nimic. Deci, sănătatea oceanelor înseamnă sănătatea oamenilor, deci 30% până în 2030 este un obiectiv important. În al doilea rând, tratatul privind um, largul mării. United Nations under my current capacity Cooperez cu Națiunile Unite din poziția în care mă aflu acum, cunosc uh, discuțiile, știu ce se întâmplă acolo și știu că Uniunea Europeană poate să joace un rol important, poate să, fi, să fie campionul acestui tratat care să se bazeze pe principiul precauției. Activitățile economiei albastre trebuie să fie acolo lângă evaluare și lângă condițiile pentru durabilitate. Și apoi avem nevoie de bani, de finanțare cred că unul din tineri a și vorbi despre acest lucru. Money, banii sunt importanți, nu cred că vă spun nimic nou. Dar pentru a proteja oceanele e nevoie de bani. <laughs> Și îmi dau seama de acest lucru acum. Nu mai fac parte din acest mecanism important care sunt finanțele publice. Ce trebuie să facem? Trebuie să uh, folosim la maxim banii care sunt alocați și este nevoie de în um, trebuie să facem uz de noile uh, mecanisme financiare. Uh, aceste uh, mecanisme au fost testate cu succes în Seychelles, în insulele Seychelles și am călătorit în foarte multe zone cu recifuri și pot să vă spun că multe țări oferă Uh, bonusuri celor care, uh, care folosesc aceste uh, mecanisme. Așadar, avem nevoie de inovare și în acest domeniu și mă bucur foarte mult că Digimare are și acu- are acum echipă, și echipă pentru inovare. Mă, se schimbă foarte multe și mă bucur foarte mult că se întâmplă asta. Voi încheia acum adresându-mă comisarului Moidaș. el a vorbit despre Silvia Earle, care e prietenă cu mine și care locuiește în state ca și mine, ea a spus odată că oamenii sunt creaturi marine, eu sunt din Grecia. Platon a spus-o și mai bine. El a spus că noi din mare am venit și ne vom întoarce în mare. Când vom muri acolo, vor ajunge. Vom ajunge. Deci suntem creaturi marine, să fim mândri de asta și să facem ceva în sensul ăsta. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație și mă bucur să mă aflu aici. Mulțumesc foarte mult, Maria! I give the floor to Mr. Voi da cuvântul acum domnului Arne Mattinson, director general, asistent la directorul general în cadrul FAO. Aveți cuvântul. Doamnă Meisner, stimate domnule comisar, Domnule președinte, cum spunea și domnul Faria, și aceștia sunt întotdeauna comisarii mei preferați. Excelențe, doamnelor și domnilor, există patru chestiuni principale cărora trebuie să ne adresăm dacă ne dorim să avem alimente sigure, durabile și securitate pentru toată lumea. Aceste patru elemente principale sunt afectate în primul rând de patru factori majori care influențează situația. În primul rând, creșterea populației și, după cum știți cu toții, în 2050 se estimează că vor fi în total 10 miliarde de oameni. În al doilea rând, schimbările climatice. Cu toții recunoaștem importanța și efectele dramatice pe care le pot avea asupra oceanelor și comunităților noastre. În al treilea rând, biodiversitatea. Un element puțin mai obscur, dar o chestiune extrem de importantă dacă ne gândim la viitor și la soluții. Și în al patrulea rând, poluarea. Cea mai evidentă e cea cu plastic și acesta provine în mare majoritate din surse de pe uscat. Probabil 10% provine din activitățile de pe oceane sub forma unor utilaje de pescuit abandonate sau pierdute și încercăm să stăpânim această problemă. Aceste patru probleme principale presupun uh, patru teme inerente. În primul rând, uh, chestiunile socioeconomice. <clears throat> Și aici mă refer la drepturi. Drepturi care decurg din drepturile omului, și aici mă gândesc la drepturile comunităților, chestiuni care țin de egalitatea de gen. Jumătate din oamenii care lucrează în sectorul piscicol sunt femei și în, al, și în ultimul rând ocuparea pentru tineri. O chestiune la fel de importantă. și un element ceva mai monden, acel al statisticilor pe care ne bazăm deciziile. Și în al treilea rând, siguranța alimentară, unde, iată, uh, problema alimentară reapare Uh, sub forme noi, cu probleme noi, ca de pildă rezistența antimicrobiană, care de asemenea afectează și oceanele și pescuitul. Și trebuie să menționez și cel de-al patrulea element care le include, de fapt, pe primele trei, și anume decalajul extrem de mare între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Aceste patru probleme principale se regăsesc în largul mărilor, acolo unde se pescuiește <clears throat> ilegal și nereglementat. Nu este partea cea mai importantă din pescuitul la nivel global, dar este o rană deschisă și dacă nu o putem rezolva, vom avea probleme să rezolvăm celelalte probleme. Suntem uh, în curs de rezolvare, există acest registru global, există și acordul global semnat, așa cum a menționat reprezentantul SAE și ambele acțiuni au fost uh, susținute în ultimii ani de Uniunea Europeană, precum și țări individuale precum Suedia. O problemă importantă în rezolvarea acestei chestiuni sunt organizațiile pentru pescuit. Dacă acestea sunt finanțate corespunzător, atunci funcționează. Dar, din păcate, doar o mică parte din ele sunt uh, finanțate corespunzător și aici trebuie să intervenim. Apoi mai există și zonele economice exclusive, care sigur țin de prerogativele statelor suverane. Am făcut progrese în ultimii 25 de ani, în special în emisfera nordică, dar uh, nu se poate spune același lucru și de pe, despre emisfera sudică. Asta și datorită faptului că capacitățile de pescuit au fost mutate din nord spre sud situația stocurilor nu se îmbunătățește, nici nu se agravează în același timp, dar nu putem uh, continua cu o treime din stocuri uh, care sunt uh, prea tare exploatate. Aceste trei chestiuni, largul mărilor, zonele economice exclusive și stocurile, sunt problemele care trebuie rezolvate și de fapt știm cum cea de-a treia chestiune ține de comunitățile de coastă, de pescuitul rudimentar, unde există migrație și populații sărace. Aici 90% din pescar trăiesc în astfel de zone. Jumătate din stocuri sunt pescuite de lumea dezvoltată, unde sunt implicați 5% din pescari și restul de 95% din oameni lucrează în uh, pescuitul de coastă. Asta este problema, lucrăm din greu să rezolvăm lucrurile și avem nevoie de susținere, în special din partea unei organizații precum este Uniunea Europeană. A patra chestiune ține de um, resursă pentru viitorul consum care rezidă în acvacultură. Acvacultura are o amprentă, la fel ca și celelalte zone agroalimentare, dar dacă ne dorim, putem concepe sisteme de producții care să aibă o amprentă de mediu mai scăzută decât actualmente și sper că vom beneficia de astfel de sisteme de producție alimentare cu amprentă redusă de mediu pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Pascal Legale de Sero, CEO Conateco. Vorrei innanzitutto ringraziare tutti, il Parlamento europeo Mulțumesc, aș dori să mulțumesc tuturor Parlamentului European și este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici cu dumneavoastră. Sunt președinte a unui <clears throat> um, terminal de containere din uh, Napoli care leagă întreaga lume. Sunt președinte pentru regiunea Campania a Asociației Comtransport, care reunește toate întreprinderile care operează în sectorul portuar, terestru și maritim, o asociație în domeniul comerțului, una dintre cele mai importante în Italia, care de mult timp se implică pentru protecția mediului și pentru dezvoltarea economiei albastre. Astăzi are o relevanță din ce în ce mai mare, mai ales în economia maritimă, conceptul economiei albastre, care este înțeles ca o economie globală pentru crearea unui ecosistem sustenabil datorită unor transformări substanțiale. Se știe că Comisia Europeană împreună cu alte instituții internaționale lucrează pentru a defini și a reglementa o serie întreagă de acțiuni care fac sistemul nostru mai sustenabil din punct de vedere al mediului. Pentru 2020 se prevede o reducere a sulfului în carburantul embarcațiunilor până la 0,5%. Din păcate însă trebuie să menționez că în trecut politicile guvernelor au făcut să nu se investească în infrastructuri care să susțină creșterea transportului maritim mai puțin poluant, susținând în schimb infrastructuri terestre cu mai multe costuri pentru mediu și viitoarele generații. Astăzi um, suntem conștienți de faptul că transporturile maritim este cel de preferat. Și aici Există și politici din partea companiilor care țintesc și politicile energetice prin utilizarea de carburanți mai curați, cum ar fi gazele naturale lichefiate și colectarea deșeurilor în porturi, de pildă. Aș dori să dau câteva exemple din cadrul grupului uh, din care fac parte, un de avem embarcațiuni mari și unde au fost uh, instalate în embarcațiuni utilaje pentru colectarea și reciclarea deșeurilor care sunt uh, um, adunate din pescuit și transformându-le astfel în um, <clears throat> îngrășăminte sustenabile. De asemenea, utilaje cu alimentare electrică în defavoarea celor cu carburanți tradițional și, de asemenea, utilizarea tehnologiilor digitale pentru comandarea acestor utilaje. De asemenea, <clears throat> o raportare corespunzătoare pentru a veni cu servicii eficiente. Politicile instituțiilor, prin urmare, trebuie să meargă în două direcții. Realizarea unor infrastructuri de avangardă apoi depozită pentru aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate, legături intermodale cu <clears throat> teritoriul. În Italia, chiar dacă cu ceva întârziere, s-au desfășurat deja licitații pentru construcția acestor uh, porturi pentru LNG. Operatorii economici din transportul maritim fac de asemenea investiții majore. Și probabil trebuie date stimulente și acestor întreprinzători care investesc în această zonă. S-a spus că economia albastră este una foarte importantă pentru instituțiile comunitare. Prin urmare, trebuie ca toți să abordăm această provocare. Trebuie însă să spun pentru că această săptămână va fi un moment istoric pentru țara mea. Trebuie să vedem ce vine din partea Chinei prin World Initiative. China, în deceniul trecut, s-a prezentat ca fabrică globală cu costuri scăzute a forței de muncă și calitate scăzută și achiziționând tehnologia companiilor din vest. Odată preluat acest know-how, vine acum cu tehnologii mai sofisticate decât cele occidentale. În 2015 a lansat un plan faraonic cu 1500 de miliarde plasate pe um, piața financiară, destabilizând piețele și își propunem 120 de acorduri bilaterale pentru a face această legătură cu piața în proiectul One Belt, One Road. Statele care au încheiat acorduri cu China au făcut-o pentru a nu-și pierde competitivitatea. Dar acest lucru riscă să slăbească acțiunea pe care și-o propune Uniunea Europeană pentru dezvoltarea economiei albastre. Și nu e o coincidență că Grecia a cedat Chinei un port strategic pentru intrarea în Mediterană și anume portul din Pireu. Ceea ce pe termen lung va influența și deciziile politice și tot uh, o coincidență nu este nici faptul că țările precum Pakistan, Sierra Leone, Malaysia, Bangladeshul, care la început nu au aderat la acest acord <clears throat> și-au amânat uh, um, da. angajamentele datorită costurilor majore pentru aceste infrastructuri. Italia, în repetate rânduri, a întors uh, spatele căii mătăsii. Eu sper că Europa va rămâne unită pentru a putea avea forța politică pentru a duce mai departe toate uh, acțiunile politice pentru a câștiga bătălii decisive precum cea care se referă la economia albastră. Intervinientes! Mulțumesc foarte mult uh, celor care au luat cuvântul. Acum deschidem uh, dezbaterea în sală. Suntem în urmă cu timpul. Deci nu mi-am făcut treaba bine ca președinte, fiindcă nu v-am întrerupt, dar haideți să mergem mai departe cu runda întrebărilor și răspunsurilor. Dacă doriți să luați cuvântul, vă rog să ridicați mâna și să așteptați să vă numesc. Și vă rog foarte mult să fiți succinți, să aveți întrebări scurte și la obiect, nu discursuri. Să vă prezentați pe scurt și să spuneți și cui adresați întrebarea. Și înainte de... Înainte o să-i dau cuvântul lui Giuseppe Schilonti de la Nova Mit Vă rog. And good afternoon to the all attendees. Mulțumesc, domnule președinte. Și bună ziua tuturor. Mulțumesc domnului uh, Taiani pentru că a organizat acest uh, eveniment. Uh, am înființat, am înființat un startup numit Donamit care dorește să ofere alternative la carne, la carne și la carne de pește pe piață. Și asta pentru că um, tendința este să se consume din ce în ce mai puține produse din carne. ONU a publicat uh, un raport săptămâna trecută privind mediul înconjurător, iar rezultatele sunt îngrijorătoare pentru noi toți. Acest studiu arată că nu suntem pe calea cea bună în ceea ce privește protejarea oceanelor. Uh, speciile sunt pe care, foarte multe specii sunt pe cale de dispariție și poluarea cu plastic uh, este foarte gravă. Noi, oamenii, sunt pe acest planetă numai de Avem uh, șanse foarte mari și avem ocazia de a rămâne în istorie ca cei care au uh, pus uh, capăt poluării și schimbărilor climatice. Am ajuns la 3,8 milioane de la 10 miliarde de uh, oameni pe planetă și uh, în Europa acum uh, avem tehnologia necesară pentru a salva oceanele. Credeți că Uniunea Europeană poate să fie un uh, vector de inovare pentru a proteja oceanele? Eu cred că putem să facem asta și avem, uh, avem posibilitatea de a începe asta chiar de astăzi. Mulțumesc! Acum uh, Luăm întrebările câte trei uh, și uh, o să vă numesc, uh, nu cred că vă cunosc numele, o să vă spun, o să vă numesc după numărul locului. Um, oxigenul înseamnă supraviețuire, oceanele poate reprezintă o zonă tampon pentru oxigenul din atmosferă și uh, presupunem că oceanele ne vor uh, da oxigenul de care avem nevoie, dar poate ai nevoie de cercetare în ceea ce privește oxigenul oceanic și oxigenul atmosferic. 248. Pierre de Moulin mă numesc, reprezint un comitet local de la Bruxelles. Mă surprinde că nu s-a vorbit de uh, munițiile din uh, mările și oceanele noastre, 37 de milioane de tone la Knoche, Uh, și, alte, și alte milioane de tone în, pe, în coastele, pe coastele irlandeze și uh, iată asta a dus și la răniții în rândul pes, pescarilor. Pescarii danezi uh, au fost atât de mult afectați că au nevoie de un anumit, uh, anumite instrumente de protecție la nivelul navelor și pentru a-i proteja de aceste produse toxice, cum ar fi hiperita. Finlanda a aruncat milioane de obuze pe partea lui, partea lui Nord Stream 2, partea care trece prin Finlanda și uh, cantitățile uriașe de muniții tocnice din Marea Adriatică afectează mediul și pescarii acolo. Doar Japonia ia măsuri în acest sens și să recupereze aceste muniții. Au pus la punct o anumită tehnologie pentru recuperarea muniților și pentru distrugerea lor dar uh, nu vorbesc ce uh, se întâmplă în um, Statele Unite sau în lacurile din uh, Elveția, asta e problema lor, dar cred că Europa trebuie să se grăbească dacă nu vrem să uh, avem probleme foarte mari și când zic că să ne grăbim, un institut oceanografic din Moscova a făcut un studiu și a arătat că 16% din că dacă 16% din aceste muniții ies la suprafață, Marea Baltică, de pildă, ar putea dispărea în 5 ani, ar muri în 5 ani. Deci trebuie să ne grăbim foarte mult cu tehnologia. Poate chinezii ar putea să facă asta și vorbitorile este întrerupt. Domnul președinte, mulțumesc. O să avem acum o rundă de răspunsuri pentru aceste trei întrebări. Deci vă rog frumos să fie întrebări, eh, întrebări, nu discursuri, pentru că după aceea nu, mai avem timp și nu pot să dau cuvântul tuturor. Și acum eh, o să dau eh, cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult. Uh, acum, uh, domnul Joa Aguilar Machado, la orizont 2030 ne ocupăm de cercetarea în domeniul oceanelor și pot să vă spun, așa cum uh, s-a spus și de către domnul comisar Moedas în partea de prezentare a noul Horizon Europe care are care are o majorare a bugetului în urma propunerii comisiei, dorim să avem uh, o misiune privind oceanele, mările și oceanele. Și asta ar fi o premieră datorită um, comisarului, comisarilor Vele și Moeda și datorită serviciilor care au depus foarte multe eforturi și uh, Jean-Eric și jean Paquet, colegul meu care se află în sală, poate spune mai mult despre asta, dar este o premieră. În programul de cercetare, acest lucru este recunoscut în întreaga lume ca fiind un, um, un, um, un, proiect de, de cercetare de mare anvergură, că se pune accent pe cercetarea în domeniul oceanelor. Mulțumesc! Aș uh, dori uh, să-i răspund domnul de la 248, locul 248, care vorbea despre muniții toxice. Dar nu avem numai asta în uh, oceane și mări. Sunt și reziduri nucleare. La mine în țară, în Portugalia, descoperim acum uh, bidoane cu substanțe toxice de la, de la uzine nucleare. Trebuie să vorbim și despre asta. Eu am vorbit deja despre asta la Parlamentul European de mai multe ori. Am vorbit despre această problemă. Că adică nu e vorba doar de muniții, muniții toxice. Și și aici, pe coastele europene, avem mari probleme. Și dacă și despre alte emisii, ă, stăm aici pe săptămâna viitoare. Mulțumesc. Maria Damanachi. Voiam să spun domnului că are dreptate. Nu avem suficiente dovezi și evaluări științifice care să facă legătura între uh, fundul oceanelor și schimbările climatice. Avem foarte multe studii în ceea ce privește zonele de coastă și efectul uh, schimbărilor climatice asupra recifelor de colare și așa mai departe, dar nu avem dovezi științifice despre modul în care fundul oceanelor, fundul mărilor uh, sunt, uh, este afectat de schimbările climatice. Dacă am avea asta, poate am putea avea un argument solid pentru, um, pentru a se lua măsuri. Sper, să sperăm că universitățile și institutele vor uh, ține cont de ce a spus și Joao. Mulțumesc! Și eu aș dori să mă refer la materialele toxice și răspund vorbitorului de 248. Eu provin din regiunea Schleswig-Holstein și în um, Parlamentul um, regional se discută aceste chestiuni de când fac politică și vedeți după părul meu cărunt că deja vorbim de vreme bună. Și se spune că Um, nu sunt bani uh, și se transferă de la un departament la altul. Și de aceea mă bucură orice fel de proteste care evidențiază clar că trebuie cheltuiți mai judicioși banii, trebuie de urgență făcut ceva. Nu putem uh, veni cu legi judicioase pentru pescuit, că în condițiile în care nu vor mai putea pescuit datorită otrivirii peștilor. Îmi cer scuze, nu mai avem timp pentru întrebări și răspunsuri. Și acum uh, dăm uh, locul următorului panel, panel numărul 2, um, oceane și mări curate și sănătoase. Vă mulțumesc foarte mult pentru teze și mulțumesc uh, acestui panel. May I invite the speakers for panel 2 on the stage, please? Îi voi invita la prezidiu pe vorbitorii uh, din panelul 2, vă rog. Hello everyone. I would like to invite you to have uh, Bună ziua tuturor. Vă rog să luați loc pentru a putea începe al doilea panel. Suntem în întârziere foarte mare. La un moment dat vom fi uh, întrerupți de pre- prezența președintelui Tajani, care se va adresa uh, reuniunii la 5 fără un sfert, așa cum este prevăzut. Eu sunt Adina Vălean sunt uh, președintele Comisiei uh, ENVI din Parlamentul European, Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Sănătatea Alimentelor, Siguranța Alimentelor. Sunt președinte acestui panel în care reprezentanții din partea Comisiei Europeană, colegi și uh, deputați europeni și experți um, vor vorbi despre mări și oceane sănătoase și curate. Voi face câteva precizări introductive, după care îl vom asculta pe directorul general al Comisiei Europene pentru Cercetare și Dezvoltare uh, și Inovare, domnul Jean-Éric Paquet, doamna Joanna Drake, um, director general adjunct la Direcția Generală pentru Mediu, după care îmi face mare plăcere să le dau colegilor uh, deputați europeni cuvântul, colegi care au jucat un rol important uh, anul acesta pentru a se asigura că Uniunea Europeană joacă un rol de frunte în dezvoltarea durabilă. După aceea vom da cuvântul vorbitorilor care reprezintă părțile relevante, interesate. Din păcate nu vom avea foarte mult timp pentru un uh, dialog foarte activ. Voi spune câteva cuvinte introductive acum. Știm uh, cu toții că 7% uh, din suprafața Pământului reprezintă um, oceanele. Uh, știm că mările ne dau uh, mâncare, energie, medicamente și agrement, dar acesta nu este decât o jumătate din ce uh, ne oferă mările. Ele ne acordă de asemenea, asigură oxigenul și consumă dioxidul de carbon. Serviciile oferite de oceane, cu alte cuvinte, sunt cruciale pentru supraviețuirea omenirii. Activitatea umană are efect negativ semnificativ asupra ecosistemelor oceanelor din cauza schimbărilor climatice și acidificării um, um, din cauza poluării uh, mărilor, uh, pescuitului excesiv și a speciilor marine excesiv, um, invazive. Normele recente și îndrumările um, încearcă să combată aceste fenomene. Noi la Comisia Envi am încercat întotdeauna să creștem nivelul de ambiție al propunerilor negociate. Colegii care vor lua cuvântul după mine vă vor uh, furniza elemente specifice pe care Parlamentul le-a introdus în legislație pentru a îmbunătăți statutul oceanelor, însă intrarea în vigoare a legislației este doar un pas Uh, un prim pas esențial. În ceea ce privește politicile generale, cu strategia din directiva um, maritimă, pentru strategia maritimă, a uh, stabilit acum 11 ani obiectivele de îmbunătățire a statutului mărilor uh, până în 2020. La nivel ONU, obiectivul de dezvoltare durabilă 14 vorbește despre utilizarea sustenabilă a mărilor și oceanelor, care fa și fa acest lucru face parte din unul de obiective de dezvoltare durabilă din Agenda 2030. Pentru a atinge acest obiectiv avem foarte puțin timp la dispoziție. Anul trecut, raportul Comisiei um, de evaluare a programelor statelor membre de măsuri conform directivei privind uh, cadrul strategic uh, maritim a, a arătat că statele membre au făcut eforturi semnificative pentru uh, a implementa măsuri în acest sens. Cu toate acestea, evaluarea arată că nu toate uh, presiunile asupra mediului marin sunt acoperite adecvat de măsurile luate de statele membre. Programele în sine au niveluri diferite de ambiție și dacă dorim să avem un status adecvat pentru mările din Uniunea Europeană, pentru cei un, un, cele 11 elemente din directivă uh, rămâne foarte improbabil. Agenția de Mediu Europeană uh, spune că multe dintre politicile implementate, deși au rezultate pozitive, nu au eliminat presiunile asupra mediului marin. Din contra, acestea sunt din ce în ce mai mari. Um, revizuirea mijlocului perioadei din 2015 în legătură cu strategia biodiversității arată că progresele care s-au făcut um, nu sunt suficiente. În anumite domenii, Uniunea Europeană arată că își um, aduce contribuția la atingerea obiectiv, obiectivului 14 uh, de dezvoltare durabilă și a obiectivelor acestuia am creat um, zone de protecție maritimă. În ceea ce privește problema alarmantă a poluării mărilor, uh, în 1988 a fost uh, evaluat prim, pentru prima dată um, um zona um, contaminată din uh, ocean, plastic patch. Um, până în 2050 se pare că în măr va fi mai mult plastic decât pești. Pentru a aborda această urgență, Uniunea Europeană folosește un uh, set extins de instrumente, printre care și regulamentul privind um, prevenirea și gestionarea deșeurilor, uh, Uh, primirea în porturi a uh, deșeurilor generate de nave și uh, rezidurilor de la cargo, de transportul mare. Um, în 2018 am modificat pachetul deșeuri, um, am modificat și chestiuni legate de plasticul de unică folosință. În decembrie aceasta a fost adoptată. Ehm, și uh, ea uh, stabilește reguli mai stricte pentru ambalajele de plastic și produsele de plastic. Ehm, acestea sunt uh, cele mai răspândite produse găsite pe plajele europene. Există um, alternative pentru plastic și acest, plasticul va fi înlocuit de alte substanțe. E clar că oceanele au nevoie de o mai bună gestionare și îngrijire. Acestea nu se pot uh, realiza decât printr-o puternică cooperare internațională. Susținem introducerea instrumentelor obligatorii, precum conservarea și utilizarea sustenabilă a biodiversității marine în uh, elementele uh, din un clos. Trebuie să existe angajament la toate nivelurile, de la nivelul ONU până la fiecare consumator individual. Acestea au fost precizările mele introductive și acum uh, îmi face mare plăcere să-i dau uh, cuvântul domnului Jean-Henri Paquet, directorul general al Directoratului General al Comisiei Europene pentru Cercetare și Inovare. Aveți 5 minute, domnule Paquet. Thank you very much, um, dear Gesine Meister. Thank you very much also for Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru această invitație. După ce a luat cuvântul uh, comisarul Moedas și în fața lui Carlos, bineînțeles, uh, vreau să vorbesc despre situația cercetării oceanelor uh, și situația pe, situația pe viitor și pregătirea următorului program cadru Horizon Europe. Cred că putem spune, și asta s-a reflectat și în uh, sesiunea anterioară și doamna Valean a spus acest lucru, oceanele noastre se schimbă pe toate, uh, pe toate planurile, oceanele sunt responsabile pentru uh, condițiile meteorologice care se schimbă, vremea devine din ce în ce mai imprevizibilă și iată ce furtuni au loc în Mozambic zilele astea, Acestea sunt condiții meteorologice care până acum erau necunoscute, iar iată structura oceanelor noastre se schimbă. Apoi oxigenul din oceane. Oceanele produc aerul pe care îl respirăm și asta se schimbă. Oceanele ne dau alimentele pe care le mâncăm, dar și aici se schimbă lucrurile. Oceanele noastre sunt uh, uh, colectorul de carbon cel mai mare și asta se schimbă însă și uh, nivelul mării se schimbă, iar măsurile noastre de compensare și de adaptare uh, încă nu sunt definitivate, iar uh, ni se arată deja că în 2016 nivelul mediu al mării mediu era cu 20 cm mai mare decât acum 20 de ani și s-ar putea să mai crească cu 60 de cm până la sfârșitul secolului. Oceanele sunt uh, cea mai mare sursă de biodiversitate, genomul uh, planetar, așa să se schimbă și uh, vorbitorii din uh, grupul anterior au arătat acest lucru foarte bine. Dar oceanele noastre sunt în egală măsură și uh, o nouă frontieră pentru inova inovare. Avem o economie albastră nouă care uh, se dezvoltă acum din orașe cu noi surse de proteine, de energie, de acvacultură și de produse maritime, care, bineînțeles, va duce la dezvoltarea economiei circulare. Dar dacă se schimbă atât de profund oceanele și oceanele sunt atât de importante pentru soarta noastră, oare știm suficient despre oceane? Oare înțelegem uh, suficient oceanele și mările noastre? Iar uh, discuția arată că nu știm suficient și uh, și că acum, înainte de 2030, asta este ultima noastră șansă de a înțelege oceanele și de a rezolva nevoile oceanelor. Cunoaștem spațiul și sistemul solar mult mai bine decât oceanele și acesta este un paradox. Majoritatea oceanelor rămân să fie cartografiate, nu au fost cartografiate, însă se fac multe, multe lucruri la nivel internațional și la nivel european, dar e nevoie de mai mult. Și asta face Horizon Europe, în care a transformat din oceane care a făcut din oceane o zonă strategică cu un grup cheie al resurselor naturale, dorește să facă acest lucru, pentru că, dar nu poate să facă asta singur, un program european nu poate să facă asta singur, ci dorește să-și aducă contribuția în acest sens. Carlos Moedas a vorbit deja în această după amiază despre ambiția instituțiilor europene de a se implica în misiuni de cercetare. Una din aceste misiuni Uh, va fi dedicată um, oceanelor și mărilor curate, iar aceste misiuni schimbă datele jocului, fiindcă nu numai că fac din cercetare uh, și oceane elemente importante pentru cetățenii noștri, Europa va dezbate viitorul oceanelor, cetățenii vor vedea acest lucru și sperăm noi Europa va defini modul în care se dorește ca în care doresc statele membre și instituțiile europene să facă față acestor provocări legate de oceanele noastre. Deci eh, misiunea va avea rezultate foarte specifice și calendare foarte clare pentru a ne asigura că rezultatele misiunii de cercetare vor fi eh, puse în aplicare. După care, această misiune va stabili o agendă științifică și de cercetare, nu numai privind Horizon eh, Europe, pentru că trebuie să se agrege resurse la nivel european, la nivelul programe naționale la nivelul eh, capacității de cercetare publice și private, instituții de institute oceanografice și uh, toți actorii vrem să fie implicați aici în această agendă și dorim ca aceste misiuni să aibă un impact și mai mare, pentru că până la urmă această agendă de cercetare trebuie să meargă mână în mână cu o discuție, așa cum spuneam, privind politicile oceanografice, fiindcă nu se poate schimba situația prin cercetare, ci prin politici publice, pe baza rezultatelor cercetării și pe baza soluțiilor promovate prin proiectele de cercetare care pot să schimbe lucrurile într-adevăr. Deci să facă o legătură între cercetare, între știință și uh, politici. Deci, la asta se referă aceste emisiuni și noi sperăm că într-adevăr va schimba datele jocului uh, în ceea ce privește provocările care se confruntă oceanele noastre și vom discuta în continuare despre oceane în faza de pregătire a Horizon Europe. Așa cum a spus Carlos, uh, sperăm să uh, finalizăm proiectul în prima fază a negocierilor uh, privind Horizon Europe și asta va permite tuturor părților implicate din Europa, inclusiv cele, interesate de oceane, să se întrunească și să discute prioritățile pentru anul viitor, pentru că în momentul în care putem să lansăm uh, programul la începutul lui 2021, vom ști care, vor, care sunt prioritățile și vom lua măsuri. Europa este maritimă, avem cea mai mare linie de coastă din întreaga lume, 68.000 de kilometri, de două ori mai mult decât Rusia și de trei ori mai mult decât SUA. Uh, cultura și istoria și viitorul nostru sunt uh, eminamente ale unei uh, uniune a oceanelor și uh, sperăm că programul de cercetare împreună cu politici publice mult mai ambițioase vor ajuta uh, vor face în așa fel încât oceanele să rămână un element central al mediului nostru înconjurător. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pache. Dau acum cuvântul uh, doamnei Drake. Um, for the opportunity. Mulțumesc foarte mult, doamnă Vălean, pentru că mi-a oferit această oportunitate. Uh, planeta noastră este acoperită de apă în mare parte și de aceea uh, pentru viața pe pământ sunt indispensabile mările și bunăstarea lor. Acest lucru a fost spus în repetate rânduri de antevorbitorii mei și chiar și de Jean Eric care tocmai a vorbit. Uh, pentru a vedea ce contribuție ne-am adus noi uh, ca Uniunea Europeană și uh, ce trebuie să mai facem, este necesară această conferință. În primul rând, masa, marea este sursa multor activități umane care generează servicii și asigură resurse de care depindem foarte mult astăzi. Cu toate acestea, aceste activități umane, fie că e vorba de pescuit, de uh, Uh, transport, uh, de energie sau agricultură, acestea fac presiune asupra vieții maritime și marine și a habitatelor și amenință funcția primordială a oceanelor, care este menținerea în viața a planetei înseși. Adesea ne lăudăm cu uh, cadrele noastre legislative ambițioase. Într-adevăr, suntem ambițioși pentru că vrem să fie holistice, protectoare și să poată fi implementate. Eh, mediul, pescuitul și alte reguli, eh, printre care și eh, angajamentele internaționale, sunt înglobate într-o singură abordare pentru a proteja mediul marin. Nu este un sistem perfect, dar mulțumită lui statele membre fac progrese la unison și să apropie mai mult de obiective, încercând să aibă o abordare mai strategică pentru protecția oceanelor. Statelor membre li se cere să aibă un status de mediu adecvat, adică mări curate, sănătoase și productive până în 2020. Este de asemenea clar că atunci când uh, fotografiem ce se întâmplă, situația reală în fiecare din statele membre, constatăm că mai sunt multe de făcut și este puțin probabil uh, ca mediul uh, să fie um, să aibă într-adevăr o stare bună pe undeva. Deci nu credem că până în 2020 vom atinge acest obiectiv. Oceanele sunt într-o stare îngrijorătoare și sunt supuse presiunilor continue. Problema stă în implementare. Acest lucru a spus-o, l-a spus Comisia Europeană de mai multe ori, mai multe rapoarte. Însă există și alți factori care agravează situația. este nevoie de mai mult decât de forța um, um, de conducere a Uniunii Europene pentru a ne atinge obiectivele uh, globale. Și vă dau exemplul plasticelor de unică folosință. Trebuie să ne gândim și la buna guvernanță, însă nu mă voi referi acum la acest lucru. Cooperarea regională este cheie dacă vrem să ne reducem impactul asupra mărilor în ceea ce privește poluarea. Uh, și uh, reducerea biodiversității, care nu cunosc uh, granițe. Noi suntem invadatori din punctul de vedere ai mărilor, amenințăm habitatul marin, nu putem proteja speciile marine și nu putem uh, spori numărul speciilor marine. De aceea e bine să, de- să desemnăm zone de protecție marină. Avem acum 11% din uh, mările uh, noastre acoperite de astfel de zone de protecție marină. La nivel global, media este de 7%. Însă, uh, trebuie să facem o gestionare sănătoasă pentru a avea beneficii atât economice cât și sociale. Poluarea, deșeurile marine sunt uh, exemplul unei economii uh, ineficiente. Um, în loc să le reînglobăm în economie, ele ne poluează mările. Regulile pentru uh, gestionarea deșeurilor marine reprezintă deja o bază solidă pentru a combate poluarea cu plastica mărilor, însă mai sunt multe de făcut. Strategia pentru plastice se referă și la deșeurile marine, alături de alte inițiative care au ca obiectiv îmbunătățirea situației economice și calității um, reciclării plasticului, promovând inovarea. Uh, plasticele găsite pe plajă și uh, echipamentele de pescuit uh, pierdute sau abandonate sunt și ele uh, incluse alături de uh, uh, instalațiile de primire din porturi. Există, desigur, lacune de cunoștințe care trebuie să fie uh, umplute. Uh, avem uh, proble probleme uh, în ceea ce privește chiar și zgomotul subacvatic, și um, creșterea um, acvaculturii, dezvoltarea acvaculturii. Este încurajator că s-au făcut atât de multe pentru mările și oceanele noastre, însă trebuie să recunoaștem că putem face mult mai mult. Împreună um, creștem nivelul de înțelegere a oportunităților și amenințărilor uh, care se conturează Trebuie să acționăm împreună și să tratăm apele cu respectul cuvenit. Thank you. Thank you, very, thank you very much. Now is my pleasure. Mulțumesc foarte mult. Președintele Parlamentului European, Antonio Cam Tajani, va lua cuvântul în ședință. Prin urmare, vă rog să trecem cu toți în primul rând și vom reveni la prezidiu după aceea. Bun pomeriggio a tutti. Ben... Bună ziua tuturor. Bun venit în emiciclu Parlamentului European. În primul rând, aș dori să le mulțumesc lui Ghezine Meissner, delegată specială al Parlamentului și a mea personală pentru afaceri maritime, care a fost unul dintre promotorii speciale acestui eveniment. De asemenea, îi salut pe comisarii Vela și Moedes, pe mm, Alen Codec, președintele Comisiei PEC, Adina Valean, președinta Comisiei ENVI și Hans Olaf Henkel, vicepreședinte a Comisiei ITRE. Pentru mine este o mare plăcere să putem găzdui în hemiciclul Parlamentului European peste o mie de participanți, printre care cetățeni, cercetători, oameni de știință, legiuitori, întreprinzători și reprezentanții societății civile. De la începutul mandatului meu am organizat 11 conferințe de nivel înalt aici în Parlamentul European de la cercetare la patrimoniu cultural, Africa, migrație, era digitală, până la energie curată. Am implicat cetățeni, întreprinderi, lucrători, asociații, instituții și entități de cercetare pe teme fundamentale pentru Europa și pentru cetățenii noștri. Astăzi am dorit să abordăm o temă de importanță primară aceea al viitorului oceanelor noastre. Este o conferință pe care ne-am dorit-o, asta și datorită încăpățânării trimisei mele speciale, um, că s-a ajuns la organizarea acesteia. N-a cedat uh, deloc. A tot insistat că trebuie să organizăm acest eveniment înainte de alegerile europarlamentare, fiind vorba de un eveniment uh, de extraordinară importanță asupra căruia nu putem să nu insistăm. În ceea ce privește schimbările climatice, um, combaterea plasticului, ne aflăm în linia întâi. Pentru a garanta un viitor pentru planeta noastră, trebuie să fim guvernanți responsabili și să acționăm imediat. Calitatea de lider a Uniunii în politicile de mediu trebuie să fie un exemplu pentru toți actorii globali. Vrem să dezvoltăm um, o sinergie mai mare între industrie și mediu, punând accentul pe responsabilitate socială, inovare, ocupare și creștere sustenabilă. Săptămâna trecută la Strasburg am votat o rezoluție importantă pe tema climei care salută comunicarea Comisiei O planetă curată pentru toți. Noi vrem o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punct de vedere climatic. Susținem decarbonizarea cu obiectivul de a reduce la zero emisiile nete cu gazelor cu efect de seră până în 2050. Facem apel la statele membre pentru a se angaja pentru realizarea acestui obiectiv există riscuri grave datorită schimbărilor climatice. Conform Agenției Europene pentru Mediu, între 2010 și 2016, pierderile medii anuale în Uniune datorită condițiilor meteorologice și climatice extremă s-au cifrat la circa 12,8 miliarde de euro. Dacă nu se vor lua alte măsuri, într-un scenariu cu emisii ridicate, costurile anuale a inundațiilor din UE ar putea crește până la suma de 1000 de miliarde de euro până în 2100. Agenția consideră în plus că, între 2003, că până în 2030 50% din zonele populate din UE va risca să se confrunte cu un mare deficit de apă. În acest sens solicităm o tranziție energetică justă și integrarea temelor de mediu în toate politicile Uniunii, inclusiv în politica comercială. Toate acordurile comerciale semnate de UE trebuie să fie pe deplin compatibile cu acordul de la Paris, atât pentru îmbunătățirea acțiunii globale împotriva schimbărilor climatice, cât și pentru a garanta condiții de egalitate pentru întreprinzătorii noștri. Acest Parlament consideră că prosperitatea economică, competitivitatea industrială și globală și politica climatică se întăresc reciproc. Trebuie să investim mai mult în inovare industrială, tehnică, tehnologii digitale, tehnologii curate și eficiență energetică pentru stimularea creșterii, consolidarea competitivității, promovarea viitoarelor competențe și crearea de milioane de locuri de muncă. Nu putem să continuăm să exploatăm și să poluăm oceanele. Am luptat pentru a înscrie conservarea Uh, inteligența oceanelor printre obiectivele ONU de dezvoltare a mileniului. Am fost printre primii care au votat acordul de la Paris. La conferința ONU, ONU cu privire la oceane din iunie 2017 am contribuit la definirea 19 angajamente ambițioase de la reducerea deșeurilor marine, la monitorizarea apelor și la reforma guvernanței oceanelor. Lucrăm pentru a adopta instrumente juridice internaționale cu privire la biodiversitatea marină și pescuitul ilegal. Vrem să ajungem la un cadru juridic unic pentru toate activitățile legate de oceane. Astăzi există peste 150 de milioane de tone de plastic în oceanele noastre. În fiecare an ajung în mare alte 8 milioane de tone. Dacă continuăm în acest ritm, până în 2050 în oceane și mări vom avea mai mult plastic decât pește. Este o daună nu doar la adresa mediului, dar și pentru sectorul economic și în special turismul și industria piscicolă. 70% din obiectele care poluează mările noastre sunt obiecte de unică folosință. În acest sens, Parlamentul European a aprobat o adoptat o directivă care interzice plasticul de unică folosință până în 2021. Pachetul cu privire la economia circulară pe care l-am adoptat anul trecut modifică modul în care producem stimularea reciclării deșeurilor urbane și reutilizarea reprezintă cheia pentru un viitor durabil. Reciclarea unui milion de tone de plastic echivalează cu a scoate de pe străzi un milion de mașini. Plenarea trecută de la Strasburg am adoptat o directivă care nu mai consideră automat ca producător pescarul care aduce pe uscat uh, deșeurile care s-au prins în uh, plasele lor. Astfel <clears throat> vrem să nu mai trebuiască să aleagă între a le arunca înapoi în mare sau a-și asuma costurile de îndepărtare. De asemenea, altă măsură este stimularea eliminării <clears throat> deșeurilor pe uscat, care este uh, garantată de prezența unui lage adecvate pentru colectarea deșeurilor și sper că statele membre să transpună cât mai repede această directivă cu circa 5,4 milioane de lucrători și o valoare adăugată de 500 de miliarde de euro pe an, așa numită economie albastră este un sector fundamental în Europa. Câteva sectoare au în continuare potențial de creștere. Astăzi, 75% din comerțul exterior și 37% dintre schimburile comerciale din interiorul Uniunii noastre se efectuează pe mare. De aceea este important să lucrăm pentru a avea transporturi maritime mai eficiente. În bugetul Uniunii pe 2021-2027 sunt prevăzute măsuri pentru susținerea acestui scop. Mări și coaste curate trebuie să fie motorul economiei europene, pentru că sunt o resursă economică, comercială și turistică unică în lume. În ceea ce privește industria piscicolă, aceasta furnizează consumatorilor europeni circa 6,5 milioane de tone de pește pe an și o asigură locuri de muncă pentru 350.000 de europeni. Trebuie să susținem în continuare sectorul piscicol cu Fondul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit. Și vrem să conservăm și calitatea de lider în pescuitul durabil. Din acest motiv, în toată această legislatură am lucrat la regulamentul cu privire la colectarea datelor și cel cu privire la flota externă. În încheiere, multe descoperiri europene au fost decisive pentru conservarea planetei. Mă gândesc la invenția plasticului biodegradabil, la materialele reciclabile sau la tehnologiile pentru reducerea emisiilor. Prin intermediul programului Copernicus avem date fundamentale pentru a înțelege mai bine planeta noastră și pentru a gestiona într-o manieră sustenabilă mediul în care trăim. Iată că politica spațială servește și pentru apărarea patrimoniului nostru natural, pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru a avea o bună monitorizare a terei. Serviciile Copernicus sunt o resursă importantă pentru gestiunea zonelor urbane, pentru dezvoltarea durabilă, protecția naturii, planificarea regională, agricultura, pescuitul, sănătatea, protecția civilă, infrastructurile, transportul și turismul. De aceea cerem eforturi mai mari în investiții pentru inovare și cercetare. E adevărat că în propunerea comisiei figurează o creștere pentru pachetul care înainte era Orizont 2020, care s-a transformat în Orizont Europa, însă vrem să fim mai ambițioși și în propunerea Parlamentului European venim cu o majorare suplimentară față de comisie. Am cerut o sporire cu 50% din fondul acestui program până la confluența sumei de 120 de miliarde de euro și solicităm ca cel puțin 30% din acțiunile prevăzute în viitorul buget al Uniunii și, și 35% din programul Orizont Europa să fie alocate pentru măsuri sustenabile. Pentru o mai bună fructificare a economiilor de scară și a valorii adăugate, trebuie să dispunem de fonduri care să fie la înălțimile provocărilor cu care ne confruntăm și insist, statele membre trebuie să-și aducă propria contribuție nu se vor mai putea ascunde dând vina pe Europa. Nu. Acum, statele membre trebuie să joace această partidă. Protejarea mediului, cercetare, inovare, industria sunt legate indusolubil. Dialogul permanent între universități, centre de cercetare, asociații și întreprinderi reprezintă cheia pentru un binare de succes între mediu și o economie inovatoare și competitivă. Noi vrem o Europa care să fie mai prietenă cu oceanele. Trebuie să continuăm pe acest drum, atât în ceea ce privește diplomația ambientală, așa cum am făcut cu ocazia reuniunii COP24 de la Katowice din decembrie, dar și prin intermediul unor angajamente concrete. În acest sens avem nevoie de toți dintre voi. Este o provocare pe care trebuie să o abordăm și să o câștigăm insieme. Mulțumirile mele, mulțumirile acestui Parlament se adresează vouă celor angajați în primul rând, în special. Și vreau să vă asigur că veți putea conta întotdeauna pe ajutorul și susținerea noastră. Mulțumesc! <laughs> Okay, then. Thank you very much. Let's continue the second. Bun, mergem mai departe. Am avut plăcerea de a o asculta pe doamna Drake. Iar acum Îi invit pe următorii noștri vorbitori, membrii Parlamentului European, care sunt implicați în acest subiect. O să încep cu domnul Demes Macher. Dar vă rog foarte mult să nu depășiți 3 minute. Acestea sunt uh, regulile de organizare ale conferinței. 3 minute, nu mai mult. O să fac uh, tot ce îmi putință, să fiu subțin, mulțumesc. Sunt uh, Marc de Mesmacar, deputat de la ECR. Mă bucur foarte mult că vă pot uh, vorbi astăzi uh, în mandatul, în acest mandat. M-am implicat activ în toate dosarele privind economia circulară și privind plasticele de unică folosință, dosarul privind plasticele de unică folosință. S-a vorbit foarte mult despre plastic. Plasticul este un material util care își are un rol în societate, dar modul în care folosim și producem plasticul este la ora actuală lipsit de durabilitate și costisitor. Iar reciclarea plasticului este destul de redusă la nivel european, doar 5% din valoarea plasticului pachete, materiale și mai departe rămân la nivelul economiei. Deci asta înseamnă că 95% din valoarea plasticului se pierde pur și simplu. Principala, promo- principala promovare este gestionarea responsabilă a plasticului întreg uh, lanțul de valoare. Strategia plasticului trebuie să fie o pârghie pentru stimularea uh, unor modele de afaceri și de consum inteligente, să ofere soluții, soluții și, uh, bineînțeles, asta necesită acțiuni din partea tuturor părților implicate la plenarea de săptămâna viitoare. Avem ocazia să, să trecem de la vorbe la fapte. Vom vota rezultatul uh, acordului de trialog privind plasticele de unică folosință uh, la care, acord la care au ajuns uh, Parlamentul și uh, Consiliul uh, în decembrie anul trecut după negocieri și nopți lungi pe care nu cred că le vom uita niciodată și cu comisarul Vele, dar acest lucru este foarte important și este crucial pentru transiția noastră către o economie circulară și un pas înainte important pentru a elimina și a ține la, de, la distanță uh, deșeurile maritime, fiindcă deșeurile maritime reprezintă o mare problemă pentru mările și oceanele noastre, așa cum a spus uh, domnul președinte, trebuie să, să evităm o situație în care pe viitor am avea mai mult uh, plastic decât pește în oceane. Acest pachet se concentrează mai ales uh, pe cele mai des întâlnite produse de plastic de unică folosință pe care le întâlnim pe plajele europene și ne bucurăm foarte mult ca să interzic și produsele din plastic biode- oxodegradabil. Și asta înseamnă că Uh, sigur, acestea se degradează, dar rămân uh, fragmente de microplastic. Și asta este o victorie foarte importantă pentru Parlamentul European, care face o campanie acestea de foarte mult timp. Statele membre trebuie să reducă folosirea uh, uh ceștilor uh, lor de plastic și a, și a uh, containerul de plastic uh, și apoi uh, ținta de selectare separată pentru sticle de plastic până în 2029 este foarte importantă, această măsură este foarte importantă, fiindcă sticlele de plastic de băuturi răcoritoare sunt cele mai des întâlnite pe plajele noastre și Parlamentul a reușit să convingă statele membre ca până în 2030 toate sticle de plastic să conțină 30% produse reciclabile. Și am reușit, am uh, mai obținut un lucru foarte important cu uh, filtrele de țigări de plastic, uh, numărul 3 pe această lista celor 10 produse cel mai întâlnite, fiindcă um, chiștacele de țigări nu se degradează cu totul și uh, producătorii de filtre de țigări vor trebui să plătească pentru infrastructura de curățare a acestor chiștocuri de țigări. Și asta pentru a vorbi despre un, un moment de mare imbold politic sprijinit de cetățeni și de societatea civilă pentru a duce la o schimbare a societății și de a trece la o economie fără plastic. Acum trebuie să punem în aplicare aceste directive și adesea spun că trecerea la o economie circulară ne permite să, trans, să transformăm aceste terenuri uh, lăsate izbeliște în, uh, um, în um, mari uh, câmpuri de aur, acum vor deveni câmpuri albastre. Mulțumesc foarte mult. Um, acum dau cuvântul colegului nostru Ricardo Serau Santos, care sperăm să-și, res- să respecte cele trei minute alocate, nu cum a făcut domnul Demesmacher. In 20 years ago, Mulțumesc uh, foarte mult. În urmă cu 20 uh, de ani, uh, un poet culturez a inaugurat aici Festivalul Culturii și Poeziei. Limba mea vede marea, a spus el atunci în introducere. If some seconds. Factul oameni, oameni. De fapt, uh, omul, Homo sapiens, uh, în mod continuu și progresiv, dar apoi um, accelerat și aproape instantaneu în secolul 20, a devenit prima forță transformatoare a geologiei planetei. Ceea ce ne-a făcut să intrăm într-o nouă eră geologică. Zeci de ani de creștere accelerată, inovare industrială, au făcut să depășim cele uh, patru limite planetare, mările și oceanele, care erau un element salvizator a proceselor uh, biofizice, care reglementau uh, ciclul de carbon, iată, acum sunt slăbite. Iar problemele depășesc doar pescuitul excesiv și transportul poluator și invaziv. Oceanele suferă de o creștere a temperaturii medie care duce la pierderea de specii și uh, care și îți suferă de, care duce la creșterea marelor și a creșterii zonelor moarte pe oxigen în oceane. Multe aceste procese pot părea regionale și, bineînțeles, există aspecte regionale, dar, de fapt, aceste subiecte trebuie să fie abordate, abordate la nivel global. Impactul uman asupra mediului maritim nu ține cont de granițele politice. Orice fel de uh, răspuns uh, în larg sau marea liberă trebuie să fie articulat la nivel comun și pe baza unor dovești științifice. Uh, acesta ar fi un fundament foarte bun pentru viitor. Avem nevoie de programe coordonate ale științelor maritime, nu numai pentru a înțelege în continuare cum s-au lucrurile și pentru a uh, Uh, aten- și pentru a atenua schimbările oceanele. Nu este un obiectiv de marketing acesta, este, trebuie să fie un angajament pe care să l luăm în serios uh, la nivelul uh, nivel, nivelului de dezvoltare și țările mai țările care respectă țările bogate, mai bogate trebuie să respecte anumite standarde de mediu. Iată de ce trebuie să se pună accent pe învățământ, pe cercetare, pe inovare, pentru a permite ca uh, noua generație de decidenți să își exercite drepturile și datoriile cu mai multă bună știință. Există o planetă, există, avem o singură planetă și uh, moștenirea secolului 21 s-ar putea să reprezintă chiar genocid pentru unele națiuni din Pacific și chiar pentru generația noastră și uh, e vorba de credibilitatea noastră științifică și etică, pentru că generația trebuie să se uh, să schimbe calea progresului și această generație este de fapt nădejdea noastră. Vă mulțumesc! Thank you very much also for Mulțumesc foarte mult și pentru că ați respectat timpul de vorbire. Următorul uh, vorbitor este acum Claudia Monteiro de Aguiar, membra Comisiei TRAN. Aveți 3 minute. Muito obrigada. Cumprimentar todos os... Mulțumesc. Uh, mulțumesc tuturor colegilor de la acest panel și comisarilor. Și aceste trei minute vreau să să-i mulțumesc colegii Ghezine pentru tot ce a făcut uh, în domeniul albastru, pentru mări și oceane și aceasta este moștenirea sa în Parlamentul European și vreau să mulțumesc și uh, domnului Ricardo Santos, care, chiar dacă sunt, care este de la un alt grup politic, a fost un portughez care uh, în domeniul mărilor a făcut a pus Portugalia pe hartă și vreau să vă, vă vorbesc aici despre toate șansele pe care le oferă oceanele și iată de ce este important să fie o prioritate la nivelul agendei europene și la nivelul agendei internaționale și trebuie să profităm de acest lucru în uh, campanii electorale, să arătăm că ne îngrijorează situația oceanelor și că Parlamentul și Comisia au dat dovadă de faptul că vor să ia măsuri acum uh, confruntându-se cu marile provocări care apar acum și, uh, bineînțeles, Vreau să enumăr și că pe activiștii despre care s-a vorbit, David uh, Attenborough, în uh, programul său pe BBC, uh, The Blue World, ne, ne încurajează să luăm măsuri concrete pentru a rezolva această problemă. Și Uniunea Europeană a dat mare importanță combaterii plasticului în oceane și totuși Există um, și provocări suplimentare. Trebuie să propunem în continuare strategii de adaptare pe, la mediu, pe, pe, mediu, uh, pe termen mediu și lung în ceea ce privește pescuitul și în ceea ce privește schimbările climatice. Noi uh, cheltuim 12 miliarde de euro anual în uh, cercetarea maritimă pentru a crea noi servicii și produse pentru economia albastră, dar nu este suficient în ceea ce privește cunoștințele științifice și, și în ceea ce privește mediul maritim. Avem o mare provocare Horizon Europe și cu prioritatea pe care o acordă mărilor și, mărilor și oceanelor, trebuie să se deblocheze potențialul mărilor și oceanelor. Aceasta s-ar putea să fie cheia continuării acestui proces. Cu, e nevoie de toți, de noi toți, pentru a, uh, face față acestor mari provocări. Putem să uh, continuăm, uh, așa cum s-a făcut la Comisia pentru Transport, unde într-un uh, Uh, document foarte important, s-a continuat strategia pentru folosirea uh, gazului natural lichefiat, un combustibil alternativ uh, în transport. Dar trebuie să se fie înlocuite combustibilul mai poluant tradițional și să nu uităm de altele surse de energie, trebuie să, ne, să avem o abordare mai intersectorială, bazată pe politica maritimă integrată. Uh, domnul doctor Tiago Pitaicunia a avut un rol foarte important în această politică maritimă integrată și ne va prezenta punctul de vedere și uh, în încheiere dați-mi voie să vorbesc despre regiunile ultraperiferice în contextul maritim, mai ales uh, dat fiind localizarea sa în Oceanul Atlantic și Oceanul Indian. Și acestea joacă un rol foarte important în ceea ce este studiul și combaterea efectelor schimbărilor climatice asupra biodiversității și ecosistemelor maritime. Iar în acest context aș dori să vă spun că o să propun, indiferent de efectul său, un centru de combatere a poluării maritime care să-și aibă sediul într-una din aceste regiuni ultraperiferice, poate la Madeira, pentru a se studia uh, acest subiect și pentru a putea să combatem această amenințare, iar uh, acesta să lucreze mână în mână cu Agenția Europeană de Siguranță Maritimă, care și are sediul tot în Portugalia. Și, în final, vreau să vă încurajez pe toți uh, comisie, parlament, organizații guvernamentale și tineri prezenți aici. Cu toți trebuie să depunem eforturi în uh, această luptă împotriva deșeurilor maritime și trebuie să luptăm cu toții pentru viitorul nostru, pentru că vrem să avem uh, oceane din ce în ce mai bune și mai sănătoase. Vă mulțumesc! Thank you, thank you indeed, colleagues, for your... Mulțumesc uh, foarte mult, dragi colegi, pentru uh, contribuțiile aduse. Îi vom asculta acum um, și pe uh, invitații noștri, pe care îmi face mare plăcere să-i prezint. Începem cu domnul Tiago Pita Icunia, director executiv al uh, Fundației uh, Oceanul Albastru, Oceanul Azul. Aveți patru minute. Chair. Thank you, Mother. thank you very much, Madam Chair, distinguished members of the European Parliament, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, onorați deputați europeni, domnule comisar uh, Vela, dragi copii, colegi de la Comisia Europeană. Sistemul de oceane este cel mai uh, critic sistem uh, de susținere al planetei. Cu toate acestea, impactul uman acumulat uh, destabilizează funcțiile oceanului de producere a, biomese, biomasei, menținere a, bio, a biodiversității și crearea de oxigen. În uh, consecință, oceanul se schimbă, uh, chiar și în ceea ce privește compoziția sa biochimică. Uh, oceanul trece printr-o criză profundă care nu este încă înțeleasă și percepută în adevărata sa amploare de specia umană. Nu știm care este soluția necesară pentru a combate această problemă. Anul 2020 va deveni un an care va marca nu succesul, dar uh, Fundația Oceanul Azul se teme că va fi uh, un uh, punct emblematic pentru nemulțumirea pe care o provoacă lipsa de soluții. Generațiile tinere sunt din ce în ce mai frustrate de această realitate, după cum vedem că vedem acest lucru și intervențiile reprezentanților de pe care am auzit înainte. La ora actuală, ONU ONU discută organizarea de Portugalia și Kenya a unei conferințe mondiale pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Este o veste bună, dar nu este sfârșitul luptei. Problema oceanelor nu va fi uh, uh, rezolvată în totalitate prin implementarea obiectivului 14. Este nevoie de o abordare amplă care să unească elementele care formează imaginea de ansamblu, adică lega, legătura dintre schimbările climatice și ocean și sau între modelul nostru de dezvoltare economică, care depinde foarte mult de uh, extracția de resurse naturale și impactul negativ pe care îl are acest model asupra oceanelor. Comunitatea internațională um, reprezentată de ONU are uh, ocazia de a face apel la următoarea conferință ONU a oceanelor, uh, apel pentru acțiune, pentru luarea de măsuri. Avem uh, o răspundere pe care noi la fundația noastră o simțim și uh, facem eforturi mari pentru a proteja noile uh, zone maritime protejate, pentru a implementa uh, practicile sustenabile de pescuit și a dezvolta economia durabilă. Ne bucurăm că Guvernul Regional al Azorelor, în parteneriat cu Fundația Oceanul Azul și Fundația White, în urmă cu mai puțin de o lună, au decis să aloce 15% Uh, cele din um, zonele um, de economici exclusive din Azore pentru uh, a fi zone marine protejate. Un proiect semnificativ din mările europene. Uh, sperăm că Comisia Europeană va susține Azorele în implementarea acestei măsuri importante, nu doar pentru arhipelag și, sau pentru Portugalia, ci pentru tot estul Oceanului Atlantic. Domnilor și domnilor, Fundația Oceanul Azul nu uh, crede că vom realiza oceane uh, sănătate doar promovând conservarea oceanelor. Credem că soluția este și în mâinile economiei, pentru că modelul nostru de dezvoltare economică se dovedește a nu fi compatibil cu sustenabilitatea de mediu a planetei. Uh, Există o necesitate acută de schimbare a acestui model, ceea ce impune ca condiție preliminară analizarea uh, uh, naturii ca și capital, capital natural al societăților noastre umane. Dacă natura devine capital, acțiunile de păstrare, de conservare ale naturii vor deveni acțiuni economice. Vor fi considerate investiții de capital și nu costuri. Uh, acest lucru uh, înseamnă că capitalul natural va trebui să fie uh, uh, transformat, uh, cuantificabil. Um, cum s-a menționat aici obligațiunea albastră, um, care ar trebui să fie cuantificată de Banca Mondială. putem avea o agenda oceanelor pentru dezvoltare care promovează um, modele de afaceri sustenabile din punct de vedere al modului. Cu cât amânăm mai mult acțiunea, cu atât vor fi mai radicale schimbările necesare. Um, generațiile tinere arată că nu mai au răbdare. La nivel global, um, factorii de decizie nu iau în serios uh, criza oceanelor coralii, um, prădătorii, fundul oceanelor și uh, alte plante subacvatice sunt amenințate. Putem intra într-un cerc vicios în care vom intra în recesiune mai profundă din cauza biodegra biodegradării mărilor. Mulțumesc! Thank you very much. Now I turn to Dr. Vladimir Ryabinin Mulțumesc, îi dau uh, cuvântul domnului uh, Vladimir Liabienen, asistent director general al UNESCO. Aveți uh, cuvântul. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să vă salut în numele UNESCO și a directorului general, doamna Audrey Azule. Aș dori să contribui la această discuție. Nu am să repet ce s-a spus deja menționarea, mm, dimensiunea Națiunilor Unite este una globală și vreau să însă să mă adresez tinerilor de aici. Și să vă spun că este o profesie minunată oceanografia în acest uh, secol. UNESCO are un rol standard în orientarea științelor oceanului. Există trei zone în această uh, comisie oceanografică a UNESCO pentru a folosi timpul într-un mod productiv. Aș dori să subliniez contribuția Global US Avem o cooperare excelentă prin Digimare cu Comisia Europeană, dezvoltând un proiect global cu privire la planificarea maritimă specială, încercând să ne asigurăm că o treime din zona totală a zonelor exclusive economice până în 2030 vor fi acoperite de acorduri guvernamentale adoptate și prin planuri maritime specializate. De o cooperare se uh, preconizează și cu uh, Centrul de Inovare, funcționăm uh, foarte bine și cu programul Orizont 2020 și avem și acțiuni interesante în ceea ce privește observarea. Științele oceanografice au menirea de a evidenția problemele cu care se confruntă omenirea. Știm cât carbon este absorbit de oceane, câtă căldură este absorbită, ce se întâmplă cu oxigenul, dar nu am fost în măsură până acum să propunem soluții bune. Situația ne amintește cu ce s-a întâmplat în domeniul climei în 2008. Știința exista, dar nu a existat un acord și nu s-au luat acțiuni. Deci și aici trebuie să acționăm acum, pentru ca științele să poată lua măsuri. Nu este vorba aici de orice fel de activități științifice, ci măsuri care au menirea să rezolve problemele cu care se confruntă oceanul acum. Domnul Santos face parte din acest comitet de inițiativă. Haideți să vă spun care este planul. Planul este să facem descoperiri în mai multe domenii de știință, cartografire, observare, colectare de date, înțelegere ecosistemelor, inclusiv a ecosistemelor marine adânci, de asemenea gestionarea dezastrelor în oceane, Vedeți așadar și mai ales mm, problema deșeurilor. Aceste descoperiri, care sunt uh, și vor fi importante, vor permite foarte beneficii pentru societate. Gestiunea zonelor de coastă, adaptarea la schimbările climatice, planificarea marină specială. Deci știința va ajuta acele domenii de activitate care fac oceanul profitabil, dezvoltarea economiei albastre și mai ales nu în detrimentul sănătății oceanelor. În curând va avea loc o întâlnire la nivel global în uh, Copenhaga, în luna mai. De asemenea, și conferința la care se referea Tiaga se va concentra asupra acțiunilor care decurg din știință. Eu sper că Europa va lua în serios acest mesaj și va contribui la științele oceanografice. Avem și un slogan. Oceanul de care avem nevoie pentru viitorul pe care îl dorim. Acum vorbim despre științele de care avem nevoie pentru oceanul pe care ne-l dorim. Mulțumesc foarte mult! Am să dau acum uh, cuvântul pe final domnului profesor Peter Herzig, director executiv la Geomar Helmholtz Center pentru cercetare oceanografică din Kiel. Vă rog, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre oceane și mări curate din perspectiva cercetării și o să vă vorbesc despre o cifră pe care ați mai auzit vorbim despre asta, 70% din planete acoperite de apă uh, și asta este alcătuită din uh, oceanele uh, noastre și mările noastre. 70% din planetă uh, este acoperită de apă. Iată de ce avem o planetă albastră și nu e neapărat planeta plămâni, ci planeta oceanelor, să zicem așa. Oceanele sunt importante pentru noi, nu numai pentru că sunt atât uh, de, din cauza dimensiunilor, ci pentru că sunt ecosistemul cel mai mare de pe planetă. Și s-a vorbit astăzi despre oxigen, uh, care este o problemă. Ocean, oceanul reprezintă 50% din uh, oxigenul pe care îl respirăm, datorită activității microorganismelor din oceane. Dacă nu ne-ar mai face această favoare, n-am mai putea să respirăm dar mai să fi mai aici în această sală. Deci iată ce funcție importante au și ce serviciu important fac pentru noi. Oceanul reprezintă 30% din um, uh, dioxidul de carbon de la începutul industrializării, pe care, din dioxidul de carbon emis de noi și 30% din uh, dioxidul de carbon înseamnă că nu mai vorbim astăzi de țintă de 1,5 sau 2, 2 grade, uh, țin, uh, de 2 grade, și am vorbit despre 4 grade, iată, iar ne-a făcut o mare favoare, dar uh, asta vine cu un cost, uh, absorpția, uh, această absorpție de dioxid de carbon uh, duce la uh, eutrofizarea mărilor și oceanelor. Iar uh, Oceanul absorbe și o mare parte a încălzirii planetei și, bineînțeles, produce hrană pentru milioane de oameni. Oceanele sunt cruciale pentru existența noastră. Oceanele reprezintă viața, sistemul care dă viață planetei. Iar uh, acest uh, organism care ne dă viața acum suferă, este bolnav, dar noi uh, nu avem grijă de acest bolnav îi, um, îi uh, știrbim resursele de oxigen, uh, ducem la acidificarea oceanelor, uh, crește temperatura oceanelor și nivelul mării, poluăm oceanele cu plastic. Plasticul este numai un poluator, dar și poluare chimică și organică și mai departe și dăunăm și biodiversității oceanelor nu, nici măcar nu am descoperit uh, întreaga biodiversitate a oceanului, dar uh, am uh, distrus o mare parte a acesteia. Pescuitul excesiv, s-a vorbit despre asta, dar și despre speciile invazive. Asta constatăm noi la ora actuală, dar mai există și o altă problemă, faptul că în 2050 uh, vom, uh, va crește populația Pământului cu 50%, ajunge la 10 miliarde de oameni, ceea ce înseamnă că această creștere a populației, populația suplimentară, va avea nevoie de 50% mai multă hrană, energie și resurse. Iar acestea, a acestea va trebui să vină din oceane, de la mări și oceane. Iată, deci și mai multă presiune asupra oceanelor uh, și uh, trebuie să facem ceva. Ocean sănătoase pentru oameni sănătoși necesită uh, mai multe, mai multe cercetare concentrată pe soluții. Sigur, cercetarea de bază este un punct de plecare, dar avem nevoie de mai multă cercetare bazată pe soluții, mai multă coordonare a cercetării și mai multă finanțare țintită pentru a ajunge la rezultate, la, la rezultate concrete, la acțiuni. Europa trebuie să-și gestioneze mai bine acțiunile de salvare a oceanelor pentru viitoarele generații de pe planeta noastră, să, vorbiți, să mai vorbiți despre acest, despre acest lucru și vreau să fiu mai provocator acum, fiindcă totdeauna m-am întrebat de ce există o agenție spațială europeană, dar și, nu și o agenție oceanică europeană. Dar fiindcă aceasta este o chestiune fierbinte și toată ziua astăzi ni s-a spus că trebuie să facem ceva. Uh, deci poate că e nevoie de mai multă vizibilitate, mai mult leadership și mai multe acțiuni din partea Uniunii Europene în ceea ce privește salvarea mărilor și oceanelor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Am ajuns la final acestui eh, panel. Vă mulțumesc tuturor participanților. Bineînțeles, să încercăm să prezentăm în mod uh, amplu și cuprinzător uh, situația oceanelor și uh, acțiunilor de, de salvare a oceanelor și de protejare a oceanelor. Și am reușit să facem asta, dar fiindcă am fost și presați de timp. Și o să-l rog acum pe colegul Henkel să ia locul aici la prezidiu pentru a prezida următorul panel care se referă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 Hello. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Trecem la ultimul panel a acestei conferințe care se intitulează Economie albastră durabilă, reducerea presiunilor asupra oceanelor. În primul rând, vreau să vă mulțumesc doamna Maise pentru organizarea acest eveniment Așa cum a spus domnul Herzig la Geomar, e foarte important ca oceanele să rămână sănătoase și a avut o de extraordinară Agenția Europeană a Oceanelor. Și vreau să vă reamintesc că noi știm mai mult despre suprafața lunară decât despre fundul mărilor și oceanelor, deci trebuie să se schimbe lucrurile. Vreau să vă reamintesc că acest ultim grup se va concentra mai ales pe potențialul de creștere și de locuri de muncă în economia albastră, reducând în uh, presiunile asupra oceanelor. Așa cum am spus, 5% din uh, hrană, energie și resursele uh, planete trebuie să fie generate, să vină de la oceane, dar aș vrea să mai adaug și că multe țări de pe coasta oceanelor uh, au o rată șomajului foarte ridicată, deci este foarte important pentru politica maritimă integrată a Uniunii Europene să se asigure că există coerența politicilor la nivel uh, tuturor sectoarelor uh, economiei albastre. Armonizarea acestor politici rămâne o provocare în continuare și în afară de reducerea, eliminarea barierelor de reglementare, Uniunea Europeană a oferit foarte mult sprijin financiar și sunt convins că comisarul Moedas a vorbit despre acest lucru mai devreme. Iar uh, acest, acestea vor fi oferite prin programe de cercetare ale Uniunii Europene și fondurile structurale ale Uniunii Europene, mai ales uh, Fondul European pentru Dezvoltare Regionabilă, și Fondul European Maritim și de Pescuit. Turismul maritim și de coastă, acvacultura, energia albastră, biotehnologia maritim, marină, min, mineritul pe fundul mării, toate aceste domenii sunt vizate de, de legislația Uniunii Europene. Iar în acest panel ne vom concentra asupra unor dintre ele. Vreau să mai să vorbesc despre unele îngrijorări pe care le am eu. De 10, 10 de ani, Marea Britanie a, a fost stăpâna valurilor. Ori poate a făcut chiar valuri, ar spune unii, dar cred că este important și este foarte important ca Marea Britanie să, să facă în continuare parte din inițiativele de cercetare pe care le-a generat Uniunea Europeană, mai ales în domeniul oceanografiei și și a altor domenii care au legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi. Vreau să dau acum cuvântul Emei Navarro, vicepreședinte a Băncii Europene de Investiții, timp de patru minute. Thank you very much. Eh, it's a great pleasure to... Mulțumesc eh, foarte mult, îmi face mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Vreau să încep eh, felicitând Parlamentul European și Comisia Europeană pentru că ne oferă oportunitatea de a avea o conversație foarte necesară legată de viitorul oceanelor un viitor de care depinde viața pe pământ. De aceea este foarte important să discutăm cum putem uh, face progrese pentru conservarea și utilizarea sustenabilă a oceanelor noastre. Astăzi ni s-a amintit că oceanele noastre aduc o contribuție majoră economiei globale și că ele sunt un vector potențial pentru creștere, ocupare și inovare, oferind uh, oportunități economice foarte importante pentru viitor. Știm că, dincolo de beneficiile economice, oceanele sunt uh, esențiale pentru abordarea multor provocări globale, de la siguranța alimentară până la asigurarea energiei și a resurselor necesare și uh, um, natur- naturale um, ale pământului. Astăzi, uh, această sănătate a oceanelor este amenințată. Imaginea este sumbră și foarte alarmantă. Acum a sosit momentul să acționăm. Avem nevoie de o abordare responsabilă și sustenabilă a problemei dezvoltării durabile a oceanelor pentru a ne asigura că resursele naturale ale Pământului nu sunt compromise și că pot um, aduce beneficii și generațiilor viitoare. De aceea, agenda unei economii albastre durabile este esențială, iar măsurile luate de Comisie și Parlament de a promova această agendă nu pot fi decât salutate. Uh, BEI a făcut o prioritate uh, de prim rang din dezvoltarea și promovarea economiei albastre combaterea schimbărilor climatice sunt uh, prin misiunile noastre principale. Avem obiective climatice ambițioase. În fiecare an, cel puțin 25% din finanțarea uh, noastră merge către acțiune climatică. Anul, acesta, anul trecut am oferit 16 uh, miliarde de euro. 100 de miliarde de dolari vor fi alocați în toată lumea pentru uh, acest lucru și uh, o vom face în continuare. Investim în economia oceanelor, mobilizăm capital privat pentru proiecte durabile din Europa și din străinătate. Un bun exemplu este rolul nostru de pionieri uh, de, um, în dezvoltarea platformelor eoliene offshore în Europa, din larg investim peste 6,6 milioane de euro, atât am investit în ultimii 5 ani și vom uh, continua în continuare să susținem acest sector în dezvoltare. Uh, menționez și investițiile noastre în protecția coastelor și susținerea pe care o acordăm uh, înverzirii sectorului de transport maritim, printre altele. De asemenea, încercăm să protejăm oceanele din fața polorii plasticului, unul dintre principalele amenințări uh, care planează asupra sectorului ecosistemului marin. Alături de uh, băncile de dezvoltare franceze și germană, am lansat inițiativa Oceanelor Curate. În următorii 5 ani, 2 uh, miliarde de euro vor fi alocate pentru proiecte de reducere a deșeurilor marine, în special plasticul și apelor, apelor uzate marine. Acestea sunt proiecte cu uh, impact social și de mediu foarte mare. Economia albastră însă nu înseamnă doar mai mulți bani, ci și uh, încurajarea inovării și uh, ridicarea barierelor în fața noilor proiecte. Proiectele de economie albastră se confruntă cu constrângeri la accesarea capitalului privat, pentru că um, au de-a face cu tehnologii noi și cu piețe care nu uh, și-au dovedit uh, profitabilitatea. Uh, Uh, am creat de aceea instrumente uh, financiare care să reducă riscul în aceste proiecte și să atragem investitorii privați. Este un element cheie pentru că uh, știința și inovarea sunt esențiale dacă vrem să um, a putem aborda provocările de sustenabilitate ale economiei. Trebuie să um, sporim și finanțarea necesitățile de finanțare depășesc capacitățile publice, sectorul privat trebuie să se implice și ca să se întâmple acest lucru, trebuie să se țină cont de sustenabilitate în deciziile de investiții. Doar atunci vom putea um, crește investițiile durabile în oceanele noastre. Pentru a ghida investitorii către sustenabilitate, principiul, principiile de finanțare ale unei economii durabile albastre au fost lansate. Avem un cadru legal pionier pentru uh, o finanțare durabilă a oceanelor pe care am dezvoltat împreună cu Comisia Europeană cu, um, și cu resursul uh, și cu uh, Institutul de Resurse Mondiale. Această inițiativă este sub egida UN, ONU Mediu, programului de mediu al Uni Națiunilor Unite. Vrem să atingem standardele uh, de aur uh, ale investițiilor în economia albastră, în mod durabil. Avem în față provocări care necesită atât eforturi individuale cât și acțiuni multilaterale. Evenimentul de azi ne oferă o oportunitate unică de a împărtăși idei și uh, de a crea un climat care să ne așa să depășim aceste provocări. Vă asigur că Banca Europeană de Investiții este angajată uh, pentru promovarea uh, economiei albastre, pentru catalizarea investițiilor private și pentru uh, transformarea acestor obiective într-un succes. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, doamnă Navarro. Acum uh, are cuvântul domnul Pierre Delzo, director general adjunct al uh, Direcției Generale pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri de la Comisia Europeană. Domnule Delzo, aveți cuvântul 4 minute. Does it work? Yeah, okay. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Este un titlu lung pentru o direcție generală, îmi dau seama ce am de spus poate fi sentizat uh, după cum urmează. Sky, Copernicus, Dias și Arctica. Sky. Se spune deseori că cerul e limita, dar este și o unealtă importantă pentru monitorizarea a ce se întâmplă pe Pământ. Și așa cum spunea președintele Tajani, Comisia Europeană împreună cu statele membre și EASA, Agenția Spațială, au elaborat o, un instrument important de monitorizare numit Copernicus, un sistem de sateliți care monitorizează globul, face fotografii și le oferă spre studiu. În acest context, oceanele fac, reprezintă o parte importantă a observațiilor pe care le întreprindem prin intermediul Copernicus. Copernicus a fost evaluat peste tot în lume, inclusiv uh, în Statele Unite, ca fiind cel mai bun instrument în lume. Așadar, europenii au reușit să pună pe picioare un sistem care este considerat cel mai bun în ceea ce privește imagistica de pe planetă. Ce facem cu aceste imagini? Avem servicii de oceanografie, avem servicii marine care vin cu prognoze și oferă și informații cu la climatul maritim și în baza acestor date facem rapoarte precum um, reducerea ghețarilor și a <clears throat> calotei polare. Un alt aspect foarte important pentru Copernicus este supravegherea maritimă, unde monitorizăm tot felul de activități, de pildă poziția geografică a embarcațiunilor, dar și detectarea poluării pentru a putea acționa rapid. Un alt serviciu important uh, furnizat de Copernicus se referă la serviciile de urgență. De pildă, în cazul unei inundații, ca în Mozambic în momentul de față, prin Copernicus se poate monitoriza situația și se pot ajuta oamenii la fața locului. Un serviciu, din păcate, des folosit. Un alt element de menționat este Diaz. Ce este Diaz? Copernicus oferă cele mai multe date la nivel mondial. Toate imaginile pe care le furnizăm prin Copernicus sunt uh, gratuită pentru toată lumea, însă dificultatea este, pentru că e vorba de un volum mare de date, este procesarea lor. Deci ce a făcut Comisia Europeană? A decis să plătească operatori privați, solicitându-le să creeze platforme digitale, electronice pentru aceste date, unde aceste date să fie disponibile gratuit tuturor. Care este ideea care se ascunde în spate? este ca oricine să poate analiza aceste date și să elaboreze soluții, producte, produse pe baza acestor imagini. Deci dacă nu știți ce nu știți să faceți uh, într-o seară ploioasă la Bruxelles, mergeți la DIA, studiați aceste date. Dar care este până la urmă obiectivul? Obiectivul este să ne asigurăm că aceste date pot fi folosite de oricine în lume, inclusiv în Europa, desigur, și uh, se pot elibera servicii pentru a soluționa problemele, inclusiv a oceanului. Și un ultim element, <clears throat> Arctica. Trebuie să continuăm programele aferente și în viitor și în cadrul uh, negocierilor pentru un nou cadru financiar multianual se negociază și noul program spațial pentru viitor. Și ceea ce ne dorim în cadrul Copernicus, dacă obținem sprijinul Parlamentului și a statelor membre, este misiunea arctică. Ce vrem să facem? Să folosim Copernicus pentru a monitoriza situația din Arctica, pentru că știm că influențează uh, clima și oceanele. Vrem așadar să folosim sateliți pentru monitorizarea acestei situații. Și, în general, vrem să dezvoltăm o misiune împotriva combaterii, împotriva schimbărilor climatice, să monitorizăm emisiile, de pildă. Uneori ne plângem că Europa nu e lider în multe sectoare, dar vă pot spune cu Copernicus avem un instrument extrem de capace și puternic uh, și pentru rezolvarea probleme, problemelor cu care se confruntă oceanele. Mulțumesc, domnule Dezum. Vă rog, într-o singură propoziție, când vorbiți despre Copernicus, avem senzația că Există deja ceea ce sugera domnul Herzig, dar ce, cum considerați ideea de a avea o agenție europeană? Vă spunem că avem o agenție europeană spațială. De ce să nu facem ceva similar și pentru oceane? Am luat notă de părerea dumneavoastră și poate îl putem propune justifica în calitatea dumneavoastră de funcționar a Comisiei Europene. Am să dau acum cuvântul colegilor parlamentari. Pentru început, doamna Iza Scumbilbao Barandica din partea ALDE. Good. Thank you very much. Buenas tardes a todos. Bună seara și uh, mulțumesc celor care ne vizitează și, bineînțeles, celor care au organizat acest eveniment. Doamnei Meisner, uh, care iubește atât de mult uh, mările și oceanele. Strategia albastră de creștere pe termen lung pe care, despre care vorbim astăzi este una dintre cele mai uh, interesante manifestări ale modelului 2020 uh, și care a fost uh, lansată de comisie prin comunicarea sa și uh, a regândit modul în care vedem relația cu marea și înseamnă o, tra- o transformare a activităților, tradiționale, diversificarea uh, surselor de profit, diversificarea activităților și folosirea energiei marelor se bazează pe durabilitate. Uh, Trebuie să, să creștem reducând presiunea asupra mediului înconjurător și să creăm echilibru economic și social în comunitățile costaliere. Iar acest lucru poate fi încunat de succes dacă ne bazăm pe cunoaștere și pe control am reușit ca activitățile tradiționale să fie mai durabile, cu planul de pescuit pe baza, care se bazează pe, bazează pe informații din stocurile. S-au îmbunătățit uh, tehnicile de pescuit, s-a uh, grăbit uh, dezvoltarea acvaculturii și uh, flotele de pescuit se vor uh, schimba și ele, iar ambele duc către reducerea poluării și la, și la progres în ceea ce privește navigația auto, autonomă. Și construcția navală înregistrează progrese. Iar inovarea duce la noi activități și produse care trebuie să ne permită să transformăm amenințări cum ar fi poluarea plasticului în șanse noi. Uh, generând uh, noi activități și produse care să înlocuiască elementele care poluează și pe mare, asta pe, pe, pe, pe uh, țărm și pe mare, inovarea joacă un rol foarte important și în ceea ce privește o, o resursă maritimă foarte importantă, energia. Eu din țara Baș, vin din țara Bașilor și mă bucur că țara noastră mică este lider în ceea ce privește energia mar- marelor o usină din Nutricu a ajuns în 2016 la un record mondial pentru că a produs 1,3 uh, uh, gigabați electrici care uh, au ajuns direct în rețeaua națională. Poate este o cifră modestă la nivelul cantității, dar nicio altă uzină nu a ajuns la o astfel de producție. Și acolo există noi modele de turbine și arată că uh, această strategie de creștere este extrem de importantă pentru o țară care are o istorie a mării și vreau să vă spun că s-a inaugurat în, uh, zonă, în uh, insule Canare un, uh, um, un, aero, un, un generator de energie eoliană. Iar uh, evoluția noilor activități devine previzibilă, astfel se reduc conflictele și se identifică sinergii pe baza specializării inteligente sau pe proximitate. Uh, iar în cele din urmă, controlul este extrem de important și închide ciclul, ne permite să evităm uh, practici care se depărtează de modelul durabil și să ne permite să măsurăm uh, efectele noilor politici a activităților pe care le derulăm. Iată de ce mă bucur că are loc această conferință la nivel înalt în ceea ce privește consolidarea acestor evoluții necesare, în ceea ce privește relația noastră cu mările și oceanele. Vă spun asta ca deputat, dar și ca membra unei comunități care a, a trăit, trăiește și va trăi în continuare pe urma economiei albastre și a înțeles uh, foarte clar ce înseamnă durabilitatea. Iată de ce uh, vreau să vă dau un mesaj de pe coastă. Uh, tot acest efort de transformare, comunitățile de coastă trebuie să joace un rol principal. Participarea lor este importantă pentru ca această schimbare să progreseze și pentru a se putea folosi, pentru a se putea folosi cunoștințele lor de secole, iar planurile și politicile trebuie să le dea uh, comunităților uh, șanse, uh, oportunități egale și uh, Uh, posibilitatea de a li se recunoaște această relație strânsă pe care o, pe care au avut-o cu Marea, cu Marea, cu M mare pentru mine. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Um, Clara Eugenia Aguilera Garcia, despre care știm foarte clar că este o femeie, are cuvântul acum. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Deja dezbatem de ceva vreme o dezbatere fără îndoială foarte interesantă. Eu uh, doream să vă împărtășesc câteva gânduri pentru a lansa câteva provocări în dezbatere. Economia albastră nu poate să uh, rămână un simplu concept în plus. Când am început uh, să vorbim despre sustenabilitate acum uh, ani buni, totul era durabil, totul era sustenabil. Și ce contribuia la sustenabilitate și ce nu o făcea. Atenție! Riscul economiei albastre este să devină un concept care începe să cuprindă tot. Tot ce înseamnă nou să fie înglobat în acest concept. De aceea cred că trebuie să existe elemente care să facă diferența. Nu putem să facem lucrurile cum le-am făcut întotdeauna. Trebuie să ne schimbăm modul de a face lucrurile. Va trebui să ne implement, să implementăm un nou mod de, a, de acțiune. Doamna Navarro de la Bay ne-a spus-o. Trebuie să schimbăm și modul în care ne direcționăm investițiile publice și private pentru a promova această economie albastră. Acest lucru este un element crucial. Putem avea același obiectiv uh, sau un obiectiv similar, dar trebuie să facem lucrurile diferit și să uh, clarificăm unde uh, direcționăm investițiile publice, dar și cele private. Oceanul cuprinde o bogăție infinită de resurse și are un mare potențial de promovare al creșterii economice, al ocupării și al inovării. Chiar dacă potențialul oceanului este enorm, oceanul este supus unor presiuni excesive. Este, își vede resursele exploatate excesiv, se, este contaminat, um, biodiversitatea este afectată și se produc schimbările climatice. Toate aceste lucruri pot afecta uh, această bogăție a oceanului. De aceea spun că trebuie să schimbăm lucrurile. S-a vorbit mult în această după-amiază despre situația plasticului și uh, elementele care contaminează oceanul. Eu vreau să vorbesc despre pescuit. Politica sectorială a pescuitului comunitar a adus schimbări importante. Nu ă, apreciem acest lucru suficient uneori, pentru că încă mai sunt multe lucruri de făcut. Am ă, adoptat planul de gestionare ale resurselor de pescuit ă, pentru acest obiectiv. Ultimele în vestul Mediteranei am fost raportoare, dar și în Oceanul Atlantic, așa cum s-a făcut și în cazul Mării Baltice și Mării Nordului. Mai rămân lucruri de făcut, însă am făcut și a, până acum lucruri pentru a profita uh, mai mult de diversitatea oceanului și pentru a evita pescuitul excesiv. În opinia mea, există principii pe care aș vrea să le lansez în dezbatere. Există câteva principii necesare pentru a avea o economie albastră sustenabilă. Primul principiu, pentru a realiza economia albastră trebuie să avea, avem participarea și angajamentul tuturor actorilor implicați uh, în uh, activității care implică oceanul. Nu trebuie să excludem pe nimeni. Trebuie să ne angajăm, trebuie să-i angajăm și să-i facem uh, parte, părtași pe toți actorii implicați în ocean. Acest lucru mi se pare extrem de important pentru procesul de luare a deciziilor în cazul economiei albastre sustenabile. Trebuie, în al doilea rând, să ținem cont de un lucru pe care îl folosim foarte mult, dar uh, în mod contradictor, contradictoriu adesea. Trebuie să avem sprijinul unei consilieri optime. Trebuie să avem analize științifice bune. Um, adesea, studiile științifice sunt denigrate pentru că rezultatele lor nu servesc intereselor uh, celor care uh, le denigrează. Deci partea științifică face parte dintr-un element esențial în evaluarea economiei sustenabile și în consilierea pentru realizarea acesteia. Trebuie să ținem cont de toate aspect, aspectele durabilității, partea economică, socială și de mediu, cele trei, pentru că dacă uităm un element, nu facem lucrurile bine. Toate cele trei sunt importante pentru uh, crearea unui viitor mai bun. În ceea ce privește mediul, aspectele economice și aspectele sociale, niciunul dintre aceste elemente nu poate fi lăsat în urmă. Prin urmare, cred că Economia albastră oferă foarte multe ocazii, însă trebuie și oportunități, însă trebuie să știm care sunt obiectivele corecte pentru um, a ne realiza strategia. Trebuie să-i implicăm pe toți. Toți trebuie să fie parte la acest angajament. Acestea sunt gândurile pe care doream să vi le um, împărtășesc. ni s-a făcut o propunere de creare a unei agenții a oceanelor. Eu cred că e o idee bună, dar Consiliul și ce crede? Consiliul crede că trebuie să avem mai puține resurse în următorul CFM pentru toate politicile. Să vedem cum putem face mai multe lucruri și să avem mai puține instrumente cu mai puține resurse. Va trebui ca resursele de care dispunem să fie mai bine direcționate însă nu ne fac uh, sarcina foarte ușoară. Ideea unei agenții este foarte bună. Mulțumesc! Now I would like to ask. Acum îi voi da uh, cuvântul domnului Isabel Toma de la SD să ia cuvântul 3 minute. Thank you, Chair. I will speak in French. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi uh, în franceză. Doresc să vă spun, dacă aș fi ocean în această după-amiază și dacă aș vedea uh, că asupra mea se direcționează atâți oameni de... uh, um, se apleacă asupra mea atâtea zâne bune, atâtea ursitoare pline de intenții bune, m-aș îngrijora. Se pare că prezentați un nou Eldorado pentru investitori. Uh, da, în spate sunt motive bune E vorba de potențialul energiilor regenerabile din largul mării, uh, potențialul roboticii care ne permite să forăm la profunzimi uh, neatinse până azi. Cel mai uh, comandat vapor pe șantierele navale este acela care este dotat cu um, echipamente de forare în profunzime după petrol. Nu mă îndoiesc uh, că sunt uh, motive bune uh, pentru care ne fac să ne aplecăm asupra economiei albastre, dar sunt și motive nu la fel de pozitive. Avem o populație în creștere, o sărăcie a resurselor terestre, uh, o globalizare economiei care sporește, avem uh, un transport uh, și care sporește numărul de transporturi de marfă și economii care uh, ne permit să săvârșim niște isprăvi inimaginabile acum câțiva ani. În primul rând, nu trebuie să facem pe mare ce am făcut cu pământul Trebuie să ne schimbăm radical modelul de exploatare, pe care nici măcar n-ar trebui să-l numim model de exploatare, ar trebui să-i găsim un alt termen, un alt nume. De ce? Pentru că ce am făcut pe pământ? Am risipit, am uh, comis greșeli ireparabile, am făcut ecocid, am uh, făcut crime împotriva mediului și am risipit resurse naturale care nu pot fi înlocuite. Trebuie să schimbăm modelul. Trebuie să facem, așa cum a spus și Clara Aguilera, trebuie să încercăm să facem ce am început să facem cu pescuitul. Randamentul maxim, durabil, chiar dacă nu e perfect și este perfectibil, uh, trebuie să fie luat în calcul. Înseamnă că din resursele naturale trebuie să luăm doar ce se poate uh, reface, să nu atacăm capitalul uh, resurselor naturale care nu Um, nu pot fi um, uh, nu pot fi um, uh, regenerate. Deci să nu luăm decât dobânda, nu și capitalul de bază. Dacă mă pot explica în termeni economici. Există două exigențe importante. O bună gestionare a resurselor și controlul. Da, problema poliției, cum se spune adesea. Adesea, încrederea nu exclude controlul. În ceea ce privește producția, producția de bogăție și uh, colectarea de resurse naturale, controlul este foarte important. În încheiere, doresc să vă spun că pentru a fi eficienți, serioși Trebuie să ieșim din uh, cutiuțele noastre naționale, zonele economice exclusive de 12.000. Trebuie ca până la urmă Uniunea Europeană să realizeze că este o peninsulă, unul dintre continentele cele, cu cea mai mare ieșire la mare, cele mai maritime. Suntem înconjurați de apă nu e puțin lucru. Avem, domnule comisar, un dege mare care nu se ocupă decât de pescuit. Avem la Parlamentul European o comisie, singura comisie maritimă este cea care se ocupă de pescuit. Avem și transportul maritim care este tratat de Comisia pentru Transporturi. În fine, nu vreau să vă descriu în detaliu situația, dar este clar că nu suntem uh, conștienți uh, încă că avem o Europa maritimă. Despre guvernanța maritimă am vorbit. În încheiere, domnule președinte, câteva cuvinte despre umanitate. Să nu uităm umanitatea din oceane și să nu uităm obligația, datoria uh, salvării de vieți umane în largul mării. Salvarea de vieți este un principiu, o valoare de sute de ani care tocmai uh, este abandonată de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Mulțumesc. Acum avem uh, câțiva vorbitori pe care îi voi ruga să își respecte timpul de vorbire de 5 minute. Domnul Vitor Verdeliu are cuvântul, este uh, director general la Asociația Europeană uh, LG Biomass. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru invitație la acest eveniment Vreau să vă explic în primul rând ce sunt algele, apoi care este problema cu care se confruntă oceanele și, în al treilea rând, care ar putea să fie rolul algelor um, în a soluționa această problemă. Ce, sunt, ce este biomasa de alge? Alge microscopice care acopă um, toate oceanele și uh, cursurile de uh, apă și care fac fotosinteza, despre care s-a vorbit mai devreme. Uh, Uitați, așa arată. Sunt de o mie de ori mai mici decât un milimetru. Și există o varietate foarte largă de microalge care poartă diverse nume și se găsesc în diverse locuri. Aceasta este un, un tip de microalgă cea mai răspândită uh, tip de algă care reprezintă 70% din fotosinteză, uh, Florococcus, uh, Vedem acum și microalgele pe care le vedeți poate uneori pe țărmuri, pe litoral, foarte des întâlnite în Europa și acestea sunt recoltate din ocean. În Asia sunt uh, rezultatul uh, uh, culturilor și au diverse proprietăți și diverse utilizări de la tratarea apelor uzate până la producerea polisaharatelor, uh, principala sursă în Europa. Această, acest tip de alga era dat, uh, foarte abundentă în Portugalia, dar a fost uh, exploatată excesiv și aproape, aproape că nu mai există, deci se extrag anumite substanțe. Haideți să vorbim acum despre problemă. Problema de sănătate a oceanelor care vine de la exploatarea ne- lipsită de durabilitate a oceanelor. O problemă reprezintă poluarea și cealaltă pescuitul excesiv. Poluarea are multe fețe, uh, exces de dioxid de carbon în aer, care duce la schimbări climatice și uh, creează multe probleme oceanelor. Apoi, plasticul, s-a vorbit deja despre plastic, și uh, pescuitul excesiv, bineînțeles, și aceasta este o problemă gravă. Plasticul este, după părerea mea, una dintre cele mai mari probleme cu care ne confruntăm acum. Nu plasticele mari, ci microplasticele. Microplasticele nu vin numai de pe urma biodegradării plasticului, ci și uh, uh, de la spălarea curățarea hainelor care nu sunt din bumbac, ci din materiale sintetice. De fiecare dată când ne spălăm hainele, în apele uzate ajung foarte multe microplastice care până la urmă ajung în oceane. Cantitatea este între 6 și 9 milioane de tone anual. E o cifră uriașă. Aceste microplastice uh, durează, durează o mie de ani procesul de biodegradare a acestor uh, microplastice și nu avem cum să curățăm oceanele de ele, sunt uh, microscopice și ajung apoi în lanțul uh, alimentar, fiindcă le mănâncă uh, le consumă pești, le mănâncă peștii, crustaceli și așa mai departe și apoi ajung în lanțul nostru alimentar. Dar să încercăm să fim mai optimiști și să vedem cum pot să ne ajute algele. Avem două probleme cu oceanele. Odată ce, ce aruncăm în oceane, ce băgăm în oceane și ce scoatem din oceane. Ce băgăm noi în oceane? Substanțe chimice contaminant, care contaminează oceanele, apoi uh, uh, care afectează uh, pe, uh, peștii și uh, mamiferele din oceane și crustaceele. Dar soluția vine pe trei niveluri. Odată prevenirea. Trebuie să nu numai să curățăm, ci să punem capăt uh, acestor uh, uh contaminări și, bineînțeles, asta intră în uh, contextul economiei circulare, economiei decarbonizate, economia plasticului și așa, și vorba de durabilitate, așa cum a spus și colegul, colegul meu. Și taxare serioasă, impozitare serioasă a tuturor activităților care afectează oceanul. Apoi, uh, Uh, fluxul informației. Dacă, e foarte important să, să asigură un flux al informației. Dacă cetățenii nu știu ce se întâmplă, nu vor face presiune asupra politicienilor și politicienii nu vor face nimic. Și în ultimul rând, trebuie să avem o exploatare echilibrată a oceanelor. Fără astfel de exploatare echilibrată nu putem să protejăm oceanele. Dar ce pot să facă algele în legătură cu acest subiect? Algele pot, fac, pot să facă următoarele lucruri. În primul rând, pot să înlocuiască uh, Um, uh, furaje din acvacultură. Acolo se folosesc 6 milioane de tone anual de făină de pește și 200 milioane de tone de făină de soia și ulei de soia și aceste proteine ar putea fi înlocuite de alge dacă s-ar produce la scară largă și dacă s-ar înlocui uh, făina de pește cu alge, vă dați seama că mai puțin pește ar fi transformat în, în uh, făină de pește și dacă s-ar uh, face această înlocuire, deci uh, ar scădea și defrișarea terenurilor, fiindcă, um, fiindcă s-ar face această înlocuire. Apoi, algele s-ar folosi pentru foarte multe scopuri, să vă arăt asta în următorul diapozitiv, dar vreau să vă spun că algele pot fi folosite și pentru bioremediere selectivă. Uh, pentru că pot, pot uh, purta bacterii care uh, distrug plasticul. Apoi, fertilizarea oceanelor controlată în anumite zone unde aceste zone moarte fără oxigen se, poate, se pot folosi algele pentru a produce uh, oxigen. Și asta poate avea un rol extraordinar și poate să schimbe situația în ceea ce privește schimbările climatice radical. Apoi, mai avem uh, aplicații concrete ale algelelor, uh, atât micro cât și macro alge, de la nivel uh, hran, de la nivelul hran, hrănii, îngreș, îngrășămintelor, tratarea apelor uzate, produsele cosmetice și așa mai departe. Există foarte multe proiecte de cercetare în Europa în toate aceste domenii. Mă opresc aici, mulțumesc! Mulțumesc. Esther Asin, director uh, al uh, Biroului de Protecție la Fondului Mondial uh, al Faunei și Florei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și pentru că ați organizat această conferință. Mă bucur că pot să-mi reprezint organizația care și-a adus contribuția la uh, principiul uh, economiei albastre durabile. Pare un fel de Eldorado așa cum s-a spus, într-adevăr, și am estimat că există o mare valoare de 24 de trilioane de dolari în economia oceanelor care ar putea duce la uh, profituri de 3 trilioane și jumătate, fără mai vorbi de alte beneficii, oxigenul, hrana, dar și faptul că există un, este un tampon al pentru schimbări climatice, fiindcă sunt un absorbant al carbonului natural. Și OCDE s-a arătat că economia oceanelor se va dubla până în 2030 și creează un mediu de dezvoltare pentru infrastructura maritimă, energie, uh, transport, uh, dar s-a spus acest lucru și îl voi uh, spune și eu, pentru că organizația noastră este foarte uh, atent la biodiversitate când uh, vedem care sunt uh, indicatorii oceanelor. Uh, situația este una negativă, nu pozitivă. O treime din stocurile de pește sunt pescuite excesiv, în continuare pescuitul este destructiv, mangrovele și sunt defrișate de două, trei ori mai repede decât pădurea tropicală. Am vorbit despre substanțele toxice, despre plastic, despre schimbările climatice, care are un impact uh, foarte mare asupra zonelor de coastă, dar și asupra acidificării apelor mai reci, ceea ce afectează lanțul alimentar. Există deci uh, uh, tra, um, dispariții de, de specii și uh, albirea recifurilor este un fenomen foarte îngrijorător. Am pierdut uh, peste jumătate din uh, recifurile de coral și dacă lucrurile uh, continuă tot așa, până în 2025 vor dispărea toate. Și asta nu înseamnă că pierdem o specie foarte frumoasă. Impactul va fi uriaș asupra comunităților care depind de recifurile de coral ca sursă de foame și asupra economiei uh, acestor comunități. Acum, uh, cum putem atinge cele 17 obiective durabile Revenind la ce a spus antrevorbitorul meu, uh, ambițiile noastre de creștere depind de un sistem sănătos și de serviciile pe care le oferă acestea. Deci vreau să vă spun foarte simplu, foarte simplu acest lucru. Nu trebuie să vorbim despre ambiția noastră pentru creștere albastră ca atare, ci de, ci de nevoia de a, minimal, de a uh, micșora riscul și de a crea o rezistență a oceanelor, mai ales în contextul schimbărilor climatice. Ceea ce înseamnă că trebuie să, uh, să rezolvăm problemele uh, acestor ecosisteme înainte de a ne gândi ce ne pot aduce ele și să ne gândim și la limitele planetei noastre, pentru că nu avem decât o singură planetă. Și asta uh, necesită investiții substanțiale pentru a pentru a proteja acest capital natural care este amenințat acum. Acesta trebuie să facă parte din uh, modelul de afaceri. Suntem într-un moment de cotitură important și uh, asta au spus și colegii mai tineri și nu numai, pe de-o parte, cetățenii ne cer să trecem, să luăm măsuri din ce în ce mai mult și apoi avem și politici publice, iar Uniunea Europeană este vârf de lance aici, prin care are deja instrumente legislative pentru economia noastră durabilă. Acum trebuie să fie puse în aplicare aceste instrumente și vreau să vă vorbesc despre trei dintre ele care au legătură cu Uniunea Europeană. În primul rând, uh, obiectivele de pesc- a politicii de pescuit durabile, de uh, a avea, dar și directiva privind strategia maritimă pentru statutul mărilor europene, care iar tot așa are termen limită la anul 2020 și o altă politică importantă este convenția privind biodiversitatea biologică, uh, ținta numărul 11, care dorește să protejeze cel puțin 10% din zonele maritime și de coastă prețioase. S-a spus și uh, spunem din nou că trebuie să trecem la acțiune acum. În anul 2020 uh, vom evalua aceste acorduri internaționale, acordul de la Paris, uh, obiectivele de dezvoltare durabile și Convenția pentru Biodiversitate, CBD. Iată de ce vrem să se dea nou imbold naturii și natura, inclusiv oceanele și biodiversitatea, trebuie să devină prioritare pe agenda politică și uh, o să vă transmit câteva mesaje în încheiere. În primul rând, vă rog să răspundeți solicitării de investiții uh, durabile în economia albastră. În al doilea rând, Uniunea Europeană trebuie să fie vârf de lance în ceea ce privește pescuitul durabil și economiile circulare și, în al treilea rând, trebuie să păstrăm rezistența oceanelor noastre uh, înainte de termenul 2020. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, Asin, doamna Asin, că v-ați respectat uh, timpul. Îi dau cuvântul acum lui Remi Gret, uh, CEO la Ocean Energy Europe. Tot 5 minute, mulțumesc. Mulțumesc, domnule doctor Henkel. Bună ziua tuturor, stimate domnule comisar, stimați europarlamentari. Ocean Energy Europe este, în mod surprinzător, asociația care reprezintă energia oceanelor și am să mă concentrez astăzi asupra energiei valurilor și a mareelor. Sper că diapozitivele de pe ecran vă vor arăta despre ce este vorba. Întrebarea pe care vă puneți poate este de ce avem nevoie de energie din ocean? Răspunsul pentru mine este, pe de o parte, clima și, pe de altă parte, dezvoltarea industrială. Ceea ce privește clima, știm că până 2050 nu mai putem arde nici gaze, nici cărbune pentru producția de electricitate, trebuie să apelăm la regenerabilitate. Am uit la raportul IPCC sau scenariile comisiei, toate își propun 100% regenerabile până în 2050 și atunci uh, energia eoliană și cea solară trebuie să fie dominante, dar pentru a le echilibra trebuie să, să folosească toate resursele de energie disponibile. E nevoie și de captare, și de depozitare, dar și de energie din valuri și mare care pot produce la momente diferite decât uh, cea solară și cea eoliană. În 2050 sperăm să ajungem la 10% consum de electricitate din energia oceanelor. Al doilea punct se referă la dezvoltarea industrială. Energia oceanelor Mm, presupune investiții și beneficii industriale și am văzut că în cazul uh, energiei eoliane, țări precum Danemarca și Germania au fructificat beneficiile pieții globale și Până în 2050 estimăm că putem ajunge la 400.000 de locuri de muncă în Europa și altele, evident, în afară. M-a fost succes în reducerea costurilor, pentru că timp de ani de zile s-a spus că este o tehnologie foarte scumpă, dar am reușit acest lucru și cu eolienele și cu energia solară și se va putea face și în cazul energiei mareelor și a navelor atâta timp cât se ajunge la o economie de scară. Creșterea verde se întâmplă în momentul în care vorbim cu eolienele și cu energia solară și vrem ca și energia albastră să aibă loc cu energia oceanelor, asta și pentru că se poate dezvolta sustenabil. Și um, să vă prezint câteva preocupări care țin de mediu. Studii inițiale au arătat că efectele sunt limitate, mergând chiar spre niciun fel de impact asupra mediului local cu energia marelor, avem de pildă șansa să operăm în zone cu curent mare, unde există puțină biodiversitate, iar fundul mării este foarte tare. Și pot fi instalate utilajele peste tot, însă e nevoie de, deci, de fapt de ancore care au un efect limitat asupra fundului mării sigur că pe măsură ce vom instala um, mai multe instalații, va trebui să vedem și ce specii sunt mai periclitate, ca maniferele marine, de pildă, care pot uh, fi curioase. Dar până acum nu s-au constatat niciun fel de coliziuni. Este așadar un domeniu dinamic. Întrebarea este cum să ajungem la dezideratul pe care ne l-am propus. Există solicitări uh, din partea sectorului privat sau pentru sectorul privat de a investi în tehnologii noi. Însă este nevoie în acest sens de vizibilitate și de o șansă de recuperare a investițiilor. În primul rând, doresc să mulțumesc comisarilor Moedas și Vela și întregii comisii, de fapt, pentru 5 ani de susținere politică și financiară, uh, fără de care unele dintre aceste tehnologii n-ar fi în apă, așa cum se întâmplă astăzi și așa cum spunea domnul comisar Vela, am beneficiat de finanțare din partea Orizon 2020, cu care am elaborat aceste utilaje. Deci, încă o dată, mulțumesc, domnule comisor Vela. Și apelul meu se adresează statelor membre, sărăbașcilor ne-a susținut de pildă, dar la nivel național avem nevoie de vizibilitate și avem nevoie de recuperarea investițiilor pentru investitorii noștri, pentru că în lipsa lor nu se vor face astfel de investiții. Deci dacă sunteți reprezentanții statelor membre, dacă sunteți deputați pentru statele membre, vă rog analizați strategia dumneavoastră energetică și includeți și energia oceanelor. Dacă nu faceți pentru climă, faceți din motive, faceți din motive egoiste pentru că în cazul eolienelor offshore am văzut că comunitățile de coastă au beneficiat de pe urma lor și același lucru se va întâmpla și în cazul energiei oceanelor. Dacă vreți mai multe informații, vă rog uh, să uh, ne căutați uh, pe internet. Mulțumesc, domnule Grue. Am să dau acum cuvântul ultimului vorbitor, domnul Christoph Titcat, secretar general în cadrul Sea Europe. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule maestr, domnilor și domnilor. Bună seara! În primul rând aș dori să mulțumesc organizatorilor conferinței de astăzi pentru faptul că au invitat Sea Europe, care, pentru cei care nu știu, este organizația care reprezintă interesele șantierelor uh, navale și de echipamente maritime. În total reprezentăm 28.000 de companii. Acum, ce face o astfel de, mm, o astfel de organizație într-o conferință cu privire la oceane? Am să încerc să explic. În primul rând, um, principala noastră linie de acțiune este repararea, conversia și reparația uh, um, platformelor offshore și a epavelor um, navale. Și aici avem uh, o poziție de lider la nivel global de care suntem foarte mândri. Însă mergem chiar mai departe ca industria analizăm infrastructura și tehnologiile care se potrivesc activităților noastre. Și dacă ne uităm la vasele de croazieră, considerăm că acestea constituie o parte importantă a activităților de creștere a economiei albastre. Deci, sectorul tehnologiilor maritime stă la bază a eforturilor noastre, pentru a contribui la economia albastră și să reducă presiunile care există asupra oceanelor. Și nu facem acest lucru singuri, ci cu colegii de la platforma instalațiilor uh, amplasate în apă. Și aici nu este vorba doar de navigație pe mări și pe căi navigabile internet, ci și de logistică și de activități care țin de creșterea albastră și mă voi referi la două dintre acelea. Transportul pe apă, adică navigație în larg și pe căi navigabile interne. Aici ne dorim un mijloc ecologic de transport. Vrem ca până în 2030 să construim noi embarcațiuni cu emisii zero. Iar în cadrul celorlalte vase vrem o reducere de 50% a emisiilor. Și până 2050 credem că fiecare tip de navă va putea funcționa cu emisii zero. Și aici nu vorbim doar de reducerea emisiilor în aer, dar și reducerea poluării apei și a poluării prin zgomot. Și eforturile noastre depășesc sfera celor discutate în contextul Organizației Mondiale uh, Maritime de la Londra. Analizăm însă și alte activități conexe care țin de economia albastră. Mm, n-am să mă refer la energie, pentru că antevorbitorul meu tocmai s-a referit la energia mareilor și a valurilor și noi subscriem aici, mă voi concentra pe alte două lucruri. În primul rând, vrem să sporim protecția oceanelor, mărilor și a căilor navigabile interne. Credeam că până în 2030 Europa trebuie să aibă un sistem integrat de monitorizare pentru căile navigabile care să oferă o imagine realistă asupra tuturor operațiunilor, inclusiv uh, cele de adâncime. Și de asemenea vrem să se poată face o depoluare a plasticului aflat în ape. Și acest lucru se poate face și cu o combinație de expansiune în mare. Până 2030 vrem să dezvoltăm sisteme multimodulare pentru a proteja lucrătorii offshore, pentru a le permite condiții bune de viață și facilități. Cu astfel de combinații de platforme cu multiple utilizări, vrem să creăm acele insule majore, plutitoare pentru tot felul de activități industriale. Pentru a îndeplini această viziune trebuie îndeplinite mai multe condiții. Așa cum au spus și antevorbitorii, e nevoie de investiții semnificative în cercetare, dezvoltare și inovare, atât în contextul Orizont Europa, dar și în afara acestuia. Astăzi, sectorul tehnologiilor maritime investește deja circa 10% din cifra de afacere anuală în activități de cercetare și dezvoltare. Dacă vrem însă să fructificăm întregul potențial al creșterii albastre, atunci e clar că e nevoie de mai multe investiții în cercetare și dezvoltare. În al doilea rând, introducerea de noi tehnologii și concepte noi trebuie să fie susținută și din perspectiva politicilor și reglementărilor. Acest lucru este important în într-un context european, pentru că noi credem că acest lucru ne poate ajuta pentru a fi inovatori și asta înseamnă și să rămânem competitivi la nivel global. În al treilea rând, e nevoie ca sectorul să aibă mai rapid acces la mijloace de finanțare țară, în special acolo unde e nevoie de investiții masive, ca de pildă vapoare inovatoare sau platforme inovatoare și pentru activități de creștere albastră. În al patrulea rând, sectorul tehnologiei maritime trebuie să bazeze și pe tineri motivați, dar și pe lucrători înalt calificați care sunt în măsură să lucreze cu tehnologii inovatoare și care se pot adapta la o lume în permanentă schimbare tehnologică și, nu în ultimul rând, pentru sectorul tehnologiilor maritime e nevoie să existe și o strategie sectorială dedicată pe care o numim New Leadership Strategy, care ne va permite să fim competitivi la nivel global în producția de utilaje maritime complexe. Și acest lucru ne va permite să rămânem în fața celorlalți competitori, atât în ceea ce privește inovarea, dar și beneficiile pe care le avem de pe urma economiei albastre. Deci, Oceanele și creșterea albastră reprezintă uh, un sector important și pentru șantierele navale și tehnologiile maritime uh, din Europa și vrem să ne asumăm și noi răspunderea care ne revine. Mulțumesc, domnule Titcat, e astfel ultimul panel. Știu că anumiți vorbitori se pregăteau să formuleze întrebări. Am fost informat că nu le putem prelua Dintr-un motiv foarte simplu, că în câteva minute nu vom mai avea disponibilă interpretarea și vom închide această conferință importantă și apelez la înțelegerea dumneavoastră. thing? So, ladies and gentlemen, we'll still rest in the room. It's, it's quite a... Ați mai uh, rămas uh, în sală un număr destul de mare, dar să nu vă temeți că vom, va avea loc un uh, panel foarte lung aici, numai remarcele de încheiere. Dau cuvântul domnului comisar Vele, care va face niște conclu- care va trage niște concluzii tematice, după care o să mulțumesc eu tuturor da, Dau cuvântul acum domnului comisar Vele. Mulțumesc foarte mult, Ghezine, stimați membri. First of all, thank you for... În primul rând, vă mulțumesc uh, pentru această după-amiază de prezentări uh, inspiraționale și uh, discuții foarte interesante. E încurajator să vedem că, indiferent care sunt propunerile și vederile noastre politice, suntem cu toții de acord, de acord că fără uh, o acțiu- măsuri puternice și coordonate în privința oceanelor, clima, economia, securitatea și chiar viețile noastre sunt în pericol. În ultimii câțiva ani, Uniunea Europeană a luat măsuri foarte ambițioase de a reduce poluarea cu plastic, de a proteja uh, mediul marin, de a combate pescuitul ilegal și de a face pescuitul sustenabil pentru a susține economia albastră și pentru a uh, dezvolta uh, cercetările mărilor și oceanelor. Însă avem în față în continuare provocări importante. Sistemele oceanice sunt foarte complexe și mai multe sisteme care fac presiune, uh, precum schimbările climatice, pierderea biodiversității și pescuitul excesiv, vor continua să ne coste. Um, populația este în creștere și presiunea asupra celor va fi tot mai mare. Vreau să vă asigur că Comisia Europeană rămâne angajată pe deplin pentru cauza oceanelor și susține măsuri viitoare, fie în cadrul programului Orizont Europa, care propune ca oceanele să fie un uh, centru al cercetărilor, miezul cercetărilor europene și uh, un uh, fie în măsurile luate după 2020, prin instrumentele de finanțare externă. Ca lider internațional uh, fiabil, Uniunea Europeană rămâne angajată să joace și pe scena mondială un rol foarte activ în contextul agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă, în implementarea acordului de la Paris sau protejând um, biodiversitatea marină în Marea Liberă. Dacă vrem ca biodiversitatea să rămână sănătoasă, cu toții trebuie să lucrăm împreună. De aceea, împreună cu colega mea, Federica Mongherini, înființăm un uh, forum al uh, celor care activează domnul oceanelor. Vor fi uh, reprezentanții ai academic, ai societății civile, civile ai uh, cercetătorilor și factorilor de decizie, vor discuta provocările guvernanței oceanelor și vor recomanda măsuri. Acest lucru va fi un nou pas către o abordare mai integrată a oceanelor la nivel european și global. Și e posibil ca o, com o viitoare comisie pentru oceane în viitorul în viitoarea legislatură uh, să ne poată ajuta la consolidarea acestei cauze. Uh, noi vom continua eforturile, sper să o faceți și dumneavoastră și sper că împreună să lucrăm cu toții pentru un ocean albastru mai bun. Vă mulțumesc tuturor! Thank you very much, Carmen Novella. Well, actually, Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Carmen Uvela. Apreciez foarte mult că ați rămas cu noi până la sfârșit. Și eu am făcut-o, este adevărat. Dar uh, eu mult timp mi-am dorit să organizăm uh, această conferință, dar de obicei Comisarii uh, au multe obligații. Uh, mă bucur că ați spus nu celorlalte tentații și ați rămas alături de noi. You, you mean it seriously. I know you. I know you <laughs> mean it seriously. And really to, to Știm că vă interesează foarte mult și că doriți cu adevărat să protejăm oceanele. Aș vrea să fac o precizare, pentru că mai mulți vă gândeați poate că um, sticla mea are un capac de plastic noi înainte aveam uh, sticle de plastic, dar acum avem uh, doar sticle de sticlă. E adevărat că dopul este de plastic, dar el este reutilizabil. Think about how can we really avoid to have uh, single-use plastic, to have plastic that's thrown away and so on. Este bine să ne gândim la, să reflectăm la cum putem uh, evita să aruncăm plasticul și să-l reutilizăm pe cât posibil. Uh, mă bucur uh, foarte mult că am reușit să avem această conferință. O mie de persoane s-au înregistrat. Mie mi-ar fi plăcut să avem o mie de partici- un milion de participanți, ca mult mai mulți oameni să afle despre oceane, dar și acesta este un început. Agenția Europeană pentru Oceane este o idee excelentă, aveți dreptate. În afară de DG Mare să avem și o agenție a oceanelor. Everybody. I thank everybody who came here. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au participat la conferința de astăzi. Fără public nu ar fi avut niciun sens să organizăm o conferință. Le mulțumesc tuturor celor care au cuvântat aici, tuturor deputaților europeni care au participat. N-am văzut niciodată o conferință cu atâția participanți din partea Parlamentului European, atâția deputați. A avut mult uh, succes această conferință, ar trebui să o repetăm. Vreau să le mulțumesc tuturor organizatorilor, în special cabinetului domnului Tajani, uh, serviciul uh, partidului, doamnei Piolun și domnului Asenții, dar și DG Mare, mai ales lui Ramon Van Barnevert și lui Alexander Lamot, care au lucrat foarte intens. Și în deschidere am uitat să menționez un directorat general, o direcție generală, general from uh, Mare and from RTD was involved, but as well from environment. I cei de la uh, cercetare, dezvoltare, dar și cei de la mediu au fost implicați din partea comisiei, iar eu am uitat să-i menționez. Și acum, în ultimul uh, rând, vreau să le mulțumesc tuturor uh, celor care au participat. Pentru mine este esențial faptul că oceanele trebuie protejate. Avem un singur glob pământesc, oceanele sunt foarte importante. Oamenii protejează ceea ce iubesc deci cred că noi toți trebuie să-i facem pe oameni să îndrăgească oceanul cât se poate de mult. Vă, vă doresc drum bun către casă și sper să ne revedem cu altă ocazie, ar fi foarte plăcut. Vă mulțumesc!